Good afternoon, dear colleagues. Uh, I propose to start. Uh... Bună ziua, dragi colegi. Propun să începem și sunt convins că ni se vor alătura mulți alți colegi în curând. Am avut o dimineață încărcată cu subiecte interesante, dar ne așteaptă o după-amiază cel puțin la fel de interesantă, cu multe subiecte, mai întâi politica privind IMM-urile, după aceea va veni domnul comisar Timmermans și apoi vom discuta despre sistemele de navigație prin satelit. Haideți însă să începem cu un schimb de opinii cu privire la politica despre IMM-uri cu Comisia și apoi Curtea de Conturi ne va prezenta un raport special instrumentul IMM-urilor în acțiune, programe eficiente și inovatoare și provocările cu care se confruntă. Să începem cu discuția cu Comisia Europeană și o avem alături de noi pe doamna Christine Schreiber. Doamna Schreiber este director pentru programul COSME și pentru politicile pentru IMM-uri. Vă aduc aminte de un lucru Menționăm IMM-urile în multe dintre subiectele noastre și mereu subliniem importanța acestora când discutăm despre politica industrială, pactul ecologic, cercetare, inovare. Și iată, în această legislatură e pentru prima dată când purtăm o dezbatere strict pe IMM-uri. Există diferite programe orizontale și inițiative unde se ține cont de politica cu privire la MM-uri. Astăzi însă o avem alături de noi pe doamna Schreiber, tocmai pentru a oferi o viziune detaliată despre cum aceste tendințe au mers mână în mână, ce povești de succes s-au înregistrat, care sunt provocările și ce alte planuri se întrezăresc pentru viitor. Am dedicat 45 de minute acestei dezbateri. De fapt, timpul s-a scurtat un pic pentru că am început cu o mică întârziere, dar avem timp de discuție în orice caz. Și vom proceda în felul următor. Întâi, o voi ruga pe doamna director să facă o prezentare, preț de 10 minute, după care urmează intervențiile eurodeputaților. Mai întâi coordonatorii, sau uh, cei care îi înlocuiesc și apoi, bineînțeles, îi încurajez pe toți cei prezenți în sală să-și manifeste interesul și să se lanseze în acest dialog. La final, desigur, voi da din nou cuvântul doamnei Schreiber ca să vă răspundă la întrebări și ca să tragă câteva concluzii. Doamnă director, vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați eurodeputați. Sunt foarte recunoscătoare că am această oportunitate să discut cu dumneavoastră în calitate de director pentru politica de IMM-uri de la DigiGrow. O să intru în câteva detalii ce țin de domeniul nostru. E vorba de cadrul de politici pentru IMM-uri și vă voi prezenta câțiva pași pregătitori pentru următoarea strategie despre IMM-uri strategie care este acum uh, în lucru și uh, care va fi prezentată, după cum s-a anunțat, pe 10 martie. Deja ați discutat cu comisarul meu la plenară despre IMM-uri. Subliniez că dialogul continuu cu comisia dumneavoastră este foarte important pentru noi. Și în ultimul mandat am uh, obținut foarte multe împreună și deci sunt foarte recunoscătoare pentru această oportunitate. Președinta von der Leyen a spus că IMM-urile reprezintă tot ce e mai bun în economia noastră. Eu cred că sunt într-adevăr parte a acelei politici faimoase cu an economy that works for people, o economie care este în beneficiul oamenilor. Eforturile noastre comune deja au dat roade numeroase dacă ne uităm, de exemplu, la implementarea fostului program COSME, programul nostru de referință pentru ultima perioadă financiară, vedem câte s au obținut în ceea ce privește accesul la finanțare. Mai bine de jumătate de milion de IMM-uri au uh, primit 30 de miliarde de finanțare mulțumită garanției pentru împrumut, și am avut 15 fonduri specifice care altfel n-ar fi fost declanșate. Apoi avem uh, rețeaua pentru întreprinderi europene pe care ați susținut-o, 625 de centre și organizații care au ajutat uh, jumătate, uh, un sfert de milion de IMM-uri să-și sporească competitivitatea și să crească în plan internațional. Apoi îi susținem și pe cei care au ambiția de a-și lansa propria afacere. Subliniez că 10.000 de tineri antreprenori vor fi participat în Erasmus pentru antreprenori până în, în anul 2020. Este o inițiativă care a fost lansată ca un proiect pilot din partea Parlamentului European. Un exemplu minunat despre cum o idee excelentă a fost preluată de la Parlamentul European și transpusă. Un subiect care s-a dezbătut aici și la IMCO și care a strânit interesul se referă la faptul că am reușit să reducem întârzierea plăților au fost plăți întârziate pentru IMM-uri și e foarte important că am reușit să soluționăm acest aspect. E acum o medie de 10 zile, nu sună ca fiind foarte mult, dar pentru, contează pentru IMM-uri. Acum, în această strategie vom ține cont de următoarele aspecte. Sunt două chestiuni majore cu care se confruntă MM-urile. Pe de o parte, se discută despre tranziția înspre modele ecologice durabile și apoi cum să se culeagă roadele digitalizării. Și, desigur, în același timp trebuie să menținem coeziunea socială, să nu lăsăm pe nimeni de izbeliște. IMM-urile trebuie să rămână profund integrate uh, la nivel regional și european a devenit relativ ușor ca afacerile să fie lansate în Uniunea Europeană. E mai greu când încerci să te dezvolți. Vrem ca micile afaceri, micilor afaceri să le fie mai ușor să își sporească aportul și chiar să devină actori globali. Trebuie așadar să menținem ritmul și să punem problema corect în noua strategie pentru IMM-uri, punctând ceea ce trebuie. Vom construi, de fapt, pe ceea ce am realizat până acum. Noua strategie pentru IMM-uri eh, va avea în vedere toate IMM-urile de toate dimensiunile, de toate tipurile, de la cele tradiționale, la mica brutărie, până la eh, mai încolo operatori moderni, eh, activi pe piața globală. Dar trebuie să rămânem concentrați și pe prioritățile noastre curente și e aici o vorbă că nu vom pune nu ne, vom încerca să nu ne pripim, să nu ne aruncăm cu capul înainte. Vom identifica, vom ține cont de punctele cele mai importante și de nevoile cele mai importante ale IMM-urilor care au fost deja identificate. Conlucrăm cu diferitele instituții, cu statele membre și cu părțile interesate. E rețeaua pentru IMM-uri care a jucat un rol crucial aici și știți prea bine Comisarul Breton va vorbit la plenară și a spus că va numi un uh, trimis special pentru IMM-uri care să aibă uh, o vizibilitate sporită și care să asigure o legătură organică între nivelul european, național și regional ca să demonstreze că IMM-urile rămân o prioritate. Permiteți-mi acum să intru în profunzimea subiectului și să menționez câteva subiecte mai importante. Odată, better regulation, o mai bună reglementare. Este în general subiectul cel mai important care rezultă din discuțiile cu IMM-urile. Este o îngrijorare constantă. Ați văzut deja ce promisiune a făcut Comisia uh, cu privire la o mai bună reglementare pe principiul one in, one out. Nu e vorba de de regulare, e vorba de a introduce legislație simplă, transparentă, respectând și garantând standardele sociale, de mediu și de muncă. Studiile de impact sunt deja regula, norma, avem uh, în vedere interesul uh, față de IMM-uri, dar uh, încercăm ca impactul asupra IMM-urilor să devină mai relevant. Este important, mai ales în lumina măsurilor care vor veni prin pactul ecologic. Și știu că dumneavoastră purtați o discuție cu vicepreședintele, imediat după aceea cu domnul Timmermans și probabil îi veți adresa întrebări din acest punct de vedere. Iată, avem instrumentele fundamentale pentru o mai bună reglementare, dar trebuie să ne descurcăm mult mai bine pe viitor și cu siguranță vom face sugestii în strategia noastră. Subliniez încă un aspect, e conceptul acela once only în, și digital by default, un subiect care a fost menționat adesea în această comisie și cu impactul asupra comunității pe care le are noua legislație. La fel și cu principiul one in, one out. Încercăm uh, să vedem care va fi impactul. Vreau să vă vorbesc și despre piața unică, pentru că este scena pe care acționează și activează IMM-urile, dar vedem că în continuare sunt mult prea multe bariere și IMM-urile se sfiesc uh, din cauza asta să încerce să crească și să se dezvolte. Vrem să facilităm și inițiative de jos în sus. Adesea dumneavoastră ne atrageți atenția asupra dificultăților uh, întâlnite de IMM-uri, adesea, de exemplu, un plan transfrontalier și vrem să ne asigurăm că putem coordona și îmbunătăți lucrurile de la bază. Ne interesează și problema gold plating-ului, pentru că adesea se face supraimplementare, se adaugă reglementări peste reglementări, poate fi chiar perfect legal adesea, însă rezultatul este că totul devine foarte greoi pentru IMM-uri la nivel de reglementare. Și trebuie, deci, să punem problema cum trebuie și să atragem atenția și asupra celor în plan național, uh, asupra acestor efecte. Mai departe, Sunt anumite sectoare unde două treimi din facturi sunt plătite cu întârziere în domeniul construcțiilor, în domeniul retailului și trebuie, desigur, să rezolvăm și această problemă, deoarece ne dorim să existe o cultură a plății uh, la timp. Cu privire la accesul la finanțare, sunt mai multe măsuri avute în vedere, preluate din programul COSME, vor fi continuate și prin Invest EU. Sunt însă și discuțiile bugetare foarte relevante, dar important este să regrupăm toate instrumentele de finanțare în Invest EU cu o importantă fereastră pentru IMM-uri. 30% din garanția bugetară trebuie prevăzută pentru IMM-uri Uh, propunerea comisiei era 11,25 milioane de euro. Deci, uh, iată, un accent foarte important. Ne asigurăm că încurajăm și finanțarea durabilității. Este un subiect deosebit de important. Trebuie să ne asigurăm că pentru IMM-uri aceste lucruri nu vor uh, veni cu împovărări suplimentare. Președinta von der Leyen a emis niște orientări Trebuie să ne asigurăm că e ușor pentru IMM-uri să profite de piața de capital și de aceea avem chiar o inițiativă cu privire la IPO și uh, licitațiile publice. Doresc să subliniez că se discută despre internaționalizare pe piața unică despre punerea, punerea la oaltă a diferitelor sisteme. Vrem să utilizăm mult mai bine rețelele pe care le avem. Avem rețeaua pentru întreprinderi europene, avem hub-urile de, digital, de inovare digitală, vrem însă să sporim aceste efecte. E un context în care se schimbă tiparele comerciale în plan global. Am negociat o serie de acorduri de liber schimb și trebuie să ne asigurăm că IMM-urile profită de beneficiile acestor ALS-uri și că sunt uh, informate ca atare. Am vrut doar să atrag atenția asupra câtorva aspecte, iar acum vă stau cu mare drag la dispoziție pentru întrebări în speranța că o să vă pot și oferi un răspuns. Mulțumesc! A fost într-adevăr o prezentare comprehensivă a instrumentelor și inițiativelor și ați uh, atins multe dintre subiectele pe care noi le-am dezbătut, accesul la finanțare, reducerea birocrației și cum asigurăm că IMM-urile și proiectele pot într-adevăr să se dezvolte, cum definim mai bine politicile noastre pentru IMM-uri. Trecem în revistă acum grupurile politice. Dragi colegi, dacă doriți, manifestați-vă interesul, mai ales dacă sunt și alții față de cei care vorbesc în numele grupurilor politice. Și încep cu PPE, doamna Virkunen. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă Schreiber, pentru prezentarea dumneavoastră. Ați menționat multe puncte importante o mai bună reglementare, better regulation, un punct foarte important pentru ITRE, pentru că adesea legislația e ca și cum e făcută pentru marile întreprinderi, ori noi trebuie să ne îngrijim și de cele mici și e important ca noua comisie să își asume acest angajament, să continue această muncă. La fel și principiul one in, one out este unul de care IMM-urile sunt interesate. Să vedem însă cum va fi implementat. Și ați menționat și uh, întârzierile plăților. Da, este un subiect care apare adesea în discuție cu părțile interesate. Este o problemă și este foarte important să ne asigurăm că directiva cu privire la plățile întârziate este implementată corect în toate statele membre. Scaling up, cum să se dezvolte uh, uh, IMM-urile. Trebuie din ce în ce mai mult să ne concentrăm pe acest subiect. Și vreau în acest context să vă adresez două întrebări. Mai târziu, astăzi, vom vorbi despre Orizont și este foarte interesată această comisie să vadă cum ar putea participa IMM-urile la programul Orizont Europa. E important uh, să avem mai multe instrumente în acest sens, dar mă interesează și cum ați putut evalua dumneavoastră la comisie poveștile de succes Adică, ce fel de IMM-uri au putut profita de Orizont uh, Europa? Ce a făcut din acest proiect ceva de succes, o poveste de succes și cum putem să diseminăm asta în Europa? Despre digitalizare acum. Dumneavoastră ați uh, menționat uh, și digitalizarea. Deja există IMM-uri uh, cu modele complet noi de afaceri, mulțumită digitalizării, dar avem în continuare și multe IMM-uri tradiționale, unde nu există competențele necesare pentru a face față erei digitale. Așa că vă întreb dacă sunt instrumente la nivel european ca să îi încurajăm și pe cei care sunt mai tradiționali ca să poată profita de digitalizare și, desigur, să poată supraviețui în această epocă digitală și a competitivității. Sau mai degrabă, statele membre ar trebui să se ocupe de asta și noi să facem doar un schimb de bune practici. Vă puteți concentra în strategia dumneavoastră și pe digitalizarea IMM-urilor? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Vircunen! În numele Renew, Martina Dlabaiova. Mulțumesc, domnule președinte. Cristin, mulțumesc, mă bucur să te revăd. În programul de lucru 2020, Comisia a spus că va face o platformă Fit for Future și că va aduce acolo diferiți actori pentru a obține simplificare, mai bună reglementare, digitalizare. Care este însă viziunea la baza acestei platforme? În termeni foarte concreți, cum uh, va influența această platformă strategia Comisiei, vocea IMM-urilor, mai ales a celor mici, nu doar să fie ascultată, ci să fie apoi transpusă în acțiuni concrete. În ziua de azi se vorbește foarte mult despre inteligența artificială, dar IMM-urile sunt oarecum refractare față de inteligența artificială, pentru că uh, e destul de greu ca startup-urile să primească finanțare, iar pentru IMM-urile mai mari e o problemă cu redefinirea, reconfigurarea modelului de afaceri. Costurile sunt ridicate, inclusiv în ceea ce privește capitalul uman. Deci, noua strategie pentru IMM-uri, cum va sensibiliza publicul față de finanțare și inteligență artificială și alte tehnologii emergente? Un element cheie este cum să obținem un dialog strâns între uh, comisie, punctele naționale de contact uh, și poate pe viitor chiar și hub de inovare digitală. Mai am o ultimă întrebare despre raport. Raportul special al Curții de Conturi, căruia vom da ascultare mai târziu, este acolo un instrument pentru IMM-uri și Curtea a făcut un sondaj între beneficiarii instrumentelor pentru IMM-uri din 2014-2020. 64% nu știau care este gama completă de finanțare europeană și care ar fi, le-ar fi fost oportunitățile. Eu zic că 64% este totuși o proporție impresionantă. Avem toate aceste uh, oportunități, EFSI, COSME. Mulți ar fi putut obține finanțare adițională. Deci cum veți restructura comunicarea în funcție de nevoile și așteptările IMM-urilor, pentru că eu cred că această statistică de 64% ar trebui să fie îngrijorătoare. Înseamnă că nu comunicăm cum trebuie. Mulțumesc! Thank you so much. Mulțumim. Ah, din partea de domnul Carova. Benvenută la directrice. Noi abbiamo ascultat. o Am ascultat discuția care a avut loc în ultima plenară la care a participat comisarul Breton, care într-un fel a ilustrat care trebuie să fie această nouă strategie pentru IMM-uri. Suntem acum la declarații de principiu, aș zice. Prin urmare, trebuie să venim și cu ceva concret, uh, dacă vrem să avem propuneri concrete. Și aș vrea să știu, în primul rând, Recomandarea 361 din 2003 vorbea despre un concept, și aici mă refer la Italia, de unde vin eu, un concept foarte important. Adesea vorbim despre IMM-uri. Recomandarea se referea la IMM-uri, micro și mici întreprinderi, pentru că există o, un țesut foarte distribuit în micile în, la nivel teritorial cu companii foarte mici, micro-întreprinderi cu un număr foarte mic de angajați care contribuie la economia teritoriului respectiv. Dacă recomandarea respectivă rămâne în picioare, ar trebui să reluăm conceptul. Vorbim tot timpul despre IMM-uri, dar să nu uităm de micro-mici întreprinderi. Concret, e bine să existe un posibil delegat pentru aceste micro-întreprinderi și mici întreprinderi. O să vedem cine va fi și cum uh, va reuși să se relaționeze cu celelalte sectoare ale comisiei. E o întreagă procedură legislativă. Mă gândesc la posibile sugestii. Comisia a făcut o treabă bună în ceea ce privește directiva privind întârzierile de plată. E o realitate pe care o cunosc și companiile care se găseau într-o etapă foarte dificilă pentru ele au privit-o ca pe o gură de aer proaspăt. Da, mai poate fi îmbunătățită. Și cred că ar fi bine să revizuim și să consolidăm și Small Business Act, legea privind micile companii, să mergem în aceeași direcție și să garantăm statelor o mai mare flexibilitate, în special în ceea ce privește cota TVA și adoptarea de regimuri simplificate tocmai pentru genul acesta de companii și accesul la credite. Deci o revizuire în sus, pozitivă, a regulamentului privind relația cu băncile ar putea permite companiile companiilor un acces la credite și asta ar putea să ajute companiile aflate în dificultate. Și un ultim lucru pe care trebuie să-l avem în vedere ar fi introducerea unui dispozitiv care să permită exploatarea și indicarea originii produselor, acel made in, fabricat în. E un aspect care mai ales pentru micile, cu adevărat mici companii, într-o lume așa de extinsă și de globalizată, i-ar permite să plutească în continuare și să-și desfășoare activitatea. Multo, uh... Mulțumim. Poate răspundeți la aceste trei intervenții și apoi mai ascultăm alte două. Și apoi la sfârșit uh, o să răspundeți din nou. Aveți cuvântul. Mulțumesc. O să mă refer la aceste chestiuni care au fost abordate. pentru doamna Virconen. Chestiunile la care m-am referit uh, și o să revin, digitalizarea IMM-urilor, de fapt, avem un proiect pilot în derulare în programul COSME în care ne ocupăm de accesul uh, IMM-urilor, care au un proiect de digitalizare, aș vrea să subliniez că nu e vorba de companii care vor să-și cumpere noi calculatoare, ci care au o transformare de digitalizare și au nevoie de credite în acest scop. AF implementează acestea printr-o licitație și există diverse proiecte care au demarat. <clears throat> Cred că a fost foarte important în legătură cu finanțarea. Doi vorbitori au pus întrebări legate de subiecte mai tradiționale, ajungând până la inteligența artificială. Ce încercăm în strategie este să avem o mai bună legătură între mecanismele existente, hub-urile de finanțare, dar o să propunem să extindem numărul lor, să ne asigurăm că se adresează unui tip diferit de IMM-uri și să ne asigurăm că se leagă între ele cu ce există și pe plan național și regional, să există o cooperare lină cu ce se face în rețeaua Enterprise Europe. Asta se leagă de aspectul invocat și cifra de 64% de finanțare la care s-a referit doamna Dlabaiova. Cred că am aflat sau ne-am ocupat de mai multe ori de această problemă prin propunerea viitoarei ferestre pentru mm urile la InvestEU, o abordare mai simplă dacă ești o industrie creatoare, în schema de industrie creatoare sau în schema generală COSME, cred că obiectiv vorbind, fiecare instrument a funcționat bine, dar nu era întotdeauna ușor pentru firme să identifice cărui domeniu să îi se adreseze pentru a avea acces. Trebuie de asemenea să vegem că diversele puncte unice de contact și Enterprise Europe Network, cu care lucrăm mult, poate să îndrume companiile pentru cel mai bun proiect de finanțare sau schemă de finanțare. Cred că avem multe învățăminte trase deja și activități complementare de comunicare, informare. Un învățământ, a spune, de la instrumentul pentru IMM-uri, avem și agenția care se ocupă de multe dintre aceste activități pentru a informa IMM-urile, dar să pot face mai multă. Ați întrebat ceva și în legătură cu învățămintele de la instrumente pentru IMM-uri, care era clar finanțarea combinată, acest tip de blending de granturi și multiparticipare și, desigur, se va implementa și în contextul viitorului EIC. Domnul Caruto, în legătură cu definiția IMM-urilor, știți într-adevăr că există o subsecțiune și de micro-întreprinderi, dar avem o definiție generală a IMM-urilor și de câte ori ne uităm la definiția aia, evident ne confruntăm cu o presiune de a ne ocupa de micro-întreprinderi care suferă de anumite elemente, alții vor să ne uităm și dincolo la întreaga definiție MM-urilor sau să avem o definiție separată, mi se pare un fenomen logic. Există diverse tipuri de analogii sau de dimensiuni ale întreprinderilor. Important din punctul nostru de vedere este că definiția MM-urilor pe care o avem să fie aplicabilă la cât mai multe cazuri cu putință și nu vrem să avem legislația care să se vizuie pe excluderi pentru IMM-uri. Pot exista foarte puține cazuri în care, în esență, există o clauză în legislație care nu ni se aplică IMM-urilor, unele cerințe de contabilitate, de legislație care, ca principiu, se excludă IMM-urile nu ar fi semnificativ, având în vedere că în vasta majoritatea companiilor e vorba de IMM-uri. Deci se aplică toată legislația, atât de ce ne așteptăm ca la ce a spus doamna Virconen să aplicăm acest principiu Think Small First, ca orice legislație să fie proporțională, să corespundă IMM-urilor prin definiție. Dacă un IMM se conformează, atunci poate să se conformeze și o întreprindere mai mare. Iată punctele pe care le-am reținut și sper că n-am ratat nimic și oricum vă stau la dispoziție eventual în afara ședinței. Mulțumim. Mai avem patru colegi în ultima rundă și desigur apoi le și eventual trageți o concluzie fină. Domnul Marcus Piper. Mulțumesc, o să vorbesc germană. Um, ja, Frau Schreiber. Doamna Schreiber, sunt deosebit de încântat. În urmă cu câțiva ani, reprezentanții IMM-urilor au uh, vorbit uh, în proporție de 70% cu Comisia despre finanțare, promovare, cosme, toată această politică avea de-a face cu banii. Astăzi am ascultat cu mare atenție, ați menționat și finanțarea, e corect, dar astăzi în proporție de 70% ați vorbit despre uh, cadru, condiții cadru pentru micile firme, adică digitalizare, acces corect la date E un subiect important pentru noi. Testul IMM-urilor, de fiecare dată când facem activitate legislativă, să ținem cont și de sensibilitățile micilor firme, să facem acest test al IMM-urilor. Condiții cadru înseamnă și principiul one in, one out. Și condiții cadru înseamnă, desigur, un alt aspect care mă bucură foarte tare, acel trimis special pentru IMM-uri, această funcție deosebită, dacă bine am înțeles eu, anunțată de domnul Breton. Dar aici nu mai sunt de acord. Tema subiectul IMM-urilor nu ține doar de un comisar, ține de președinta comisiei, nu de un comisar care e în concurență cu alții, că și ceilalți se ocupă de IMM-uri, adică Șefcovici sau doamna Gabriel. Cu toții au de-a face și cu IMM-urile în portofoliul domniilor lor, așa că eu sunt de părere că subiectul IMM-uri este cu întretăieri și fiind date toate acestea, trebuie să țină Uh, sus de tot de doamna președinta a comisiei. Asta este prima mea observație. Apoi, aș avea o întrebare. Dumneavoastră ați menționat acele mid-caps. Am luat notă cu satisfacție de faptul că vreți să vă concentrați pe acest subiect. Dar ce se va întâmpla pe viitor la pactul ecologic, Green Deal? pentru că vom avea firme mici și mijlocii care produc complicat, dar emit foarte puțin. Ce se întâmplă cu acelea? Ele poate că ar trebui să participe la comerțul cu emisii, dar n-ar trebui să facă o derogare în ceea ce privește sistemul acesta complex birocratic și în ceea ce privește ajut ajutorul sau sub, dreptul la subvenții, n-ar trebui avut în vedere și aceste firme care fac investiții tocmai pentru a participa la comerțul cu certificatele de emisii? E foarte important pentru că trebuie să concentrăm Green Deal-ul acesta și în funcție de cele mai mici întreprinderi. Mulțumesc! Now... Mulțumesc acum, doamna Michael Blos. Thank you very much. Mulțumesc. Prima întrebare. Ne uităm la bugetul propus de Charles Michel, care a sugerat doar o treime din programe să fie sprijinită din tot ce a propus Parlamentul European. Deci e nevoie de mai mulți bani și pentru programele pentru IMM-uri. Cum rezolvăm asta? Și apoi, în ce privește chestiunea, cum aducem pactul ecologic și IMM-urile la un loc? ce intenții aveți ca să asigurați că și IMM-urile care reprezintă 99% dintre întreprinderile Europei respectă obiectivul de neutralitate climatică până în 2050. Mai concret, cum sprijiniți nu doar să reducă emisiile de gaze cu efect de seră, ci să profite de aceste oportunități și să fie primele forțe motrice în noua piață a tehnologiilor decarbonizate. Aveți idei concrete de sprijin pe care ați putea să-l oferiți lor? Apoi, care e sprijinul concret pe care îl puteți da IMM-urilor ca ei să includă în propriile planuri de durabilitate eficiența resurselor, de exemplu? Planurile de afaceri să corespundă cu obiectivul general al neutralității de climatice până în 2050. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna Maria Carvalho. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule director, pentru prezența ei de astăzi de aici, pentru mine și pentru colegii de la PP. Principalele două probleme legate de IMM-uri. Mai întâi, condițiile cadru care au fost stabilite, despre care să vorbim mai mult, o parte a condițiilor cadru să fie mai puține bariere în piața internă, deci edificarea, concurența echitabilă, accesul la credite, mai puțină birocrație, să nu fie reglementări prea complicate și unor chiar reglementări incompatibile unele cu altele. Unele aspecte care nu depind de nivelul european, ci țin de responsabilitățile statelor membre dar puteți trage atenția să existe un sistem expeditiv judiciar și nu unul excesiv de greoi, care e o barieră pentru IMM-uri. În țara mea, de exemplu, durează foarte mult să se pronunțe o hotărâre în instanță și IMM-urile nu își pot permite asta. În al doilea aspect, disponibilitatea competențelor. Un punct foarte important pentru Europa, mai ales acum cu digitalizarea cu inteligența artificială, IMM-urile trebuie să aibă acces la oameni cu competențele adecvate și nu sunt disponibili în numărul necesar în Europa. Sper că în documentele <clears throat> pe care le vom primi mâine, că și această chestiune va fi avută în vedere de domnul comisar Breton și să existe un task force puternic cu mai mulți oameni să se ocupe de domeniul cibernetic, inteligența artificială, dar în special abilitățile TIC. Mulțumim, doamna Carvalho. În fine, dar mai puțin important, domnul Georgiu. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, domnule Schreiber. Îi mulțumesc pentru că ne-a prezentat propuneri atât de interesante. E necesar totuși ca ele să se concretizeze. Aș face o comparație. Dacă am plecat de la același punct de pornire și ne apucăm să alergăm eu și cu dumneavoastră, știm cine ajunge primul. Sunt țări și regiuni, cum ar fi cele din sudul Europei, care s-au confruntat cu o criză economică mult mai gravă decât altele. Deci nu știu dacă există intenția reală la doamna von der Leyen să definească IMM-urile astfel încât să nu excludă pe cele mai mici firme familiale. Există intenția de a prevedea finanțări suplimentare pentru ca toată lumea să beneficieze pentru a permite să se facă investiții publice pentru a sprijini aceste IMM-uri? Chiar există intenția și dorința de a modifica criteriile pentru a nu exclude imediat uh, cele mai mici întreprinderi, cum se întâmplă în țara mea? pot să vă spun că 99% din economia țării depinde de aceste întreprinderi foarte mici. și de la începutul crizei, aproximativ 15.000 de întreprinderi au dat faliment, ceea ce a lovit greu creșterea economică. Mulțumim. Acum vă rog să răspundeți pe scurt la aceste intervenții. Mulțumesc. Să le grupez orizontal, pentru că v-ați referit cam la aceleași aspecte. În cu pactul ecologic și MM-urile. Cred că foarte clar durabilitate este în același timp o mare oportunitate pentru IMM-uri și vrem să ajutăm viitorii ecolideri să stabilească chiar standarde pe plan mondial. Deci se vor bucura de întregul nostru sprijin pentru programele pe care ne concentrăm. Dar e și o mare provocare mai ales pentru imm mai tradiționale, să nu uităm că multe au o dublă tranziție cu costuri mari și digitală și de mediu, deci e nevoie de ajutor și de sprijin. Și sperăm că vor încerca să propună um, sprijin structural și intervenția noastră financiară va fi țintită. Dar sugerez că, întrucât prin coincidență de calendar, domnul Timmermans vine tot în această după amiază puteți să îi puneți întrebarea pusă domnul Pipa și o să vă răspundă și el la aceste întrebări, pentru că eu cred că e important în contextul implementării pactului ecologic, ca principiu general, după cum am spus, vrem să vedem că avem o implementare ambițioasă, IMM-urile să poată folosi oportunitățile, dar trebuie să poată în același timp să respecte și să treacă testul pentru IMM-uri doamnei Cavalio în legătură cu abilitățile e extrem de important și când întrebăm IMM-urile despre cele mai mari provocări pe care le au, e accesul la abilități, mult înainte de accesul la finanțare. Mai ales în contextul digitalizării, cred că e ocazia să discutați cu comisarul meu mâine în legătură cu digitalizarea și inițiative. Și aș vrea să remintesc că pe lângă pachetul pe care îl avem pe 10 martie în legătură cu industria, IMM-urile și piața. Cred că cu o săptămână după aceea nu mai știu calendarul precis, pachetul privind abilitățile, la care vor fi discutate mai aprofundat toate aceste aspecte, dar sunt conștient de faptul că e un aspect esențial care trebuie avut în vedere. Domnule Piper, pentru că mi-ați adresat o întrebare în germană, continui și eu în germană, în ceea ce privește trimisul uh, special pentru IMM-uri. Punctul cel mai important în, aceast, în acest context este cel al vizibilității. Vrem să sporim vizibilitatea pentru politica pentru IMM-uri, să aibă o, loc o politică bună a uh, schimburilor uh, la nivel de comisie, sunt vizate mai multe servicii și apoi la nivel național. Uh, nu eu decid uh, cu privire la uh, acest trimis special și dacă vă uitați la uh, scrisoarea de misiune, acest rol revine domnului Breton. Deci el va numi această persoană și după aceea se va stabili în fața cui va răspunde și unde va fi poziționat instituțional. Va juca un rol important. Asta vrem să ne asigurăm. Și acesta uh, trebuie să vegheze la faptul că în domeniile în care comisia este activă uh, se ține cont de interesele și de sensibilitățile IMM-urilor. Și cred că în legătură cu întreaga chestiune la care se referit și domnul Georgiu, dacă am avut un impact, dacă am schimbat ceva, întotdeauna putem face mai multe, în special în legătură cu Grecia. Am avut o intervenție foarte eficientă Există mulți intermediari financiari acum și evident că s-ar putea face mai bine, dar am făcut să se revigoreze activitatea IMM-urilor în Grecia și vrem să ne asigurăm că toate acestea devin acțiuni. Aș putea să vă spun uh, care sunt etapele pregătitoare pentru viitoarea strategie legată de IMM-uri, care încă e în curs de elaborare și eventual să închei în această idee, pentru că vreau să vreți să treceți la punctul următor. Pentru mine a fost ceva foarte interesant și relevant și sugestiile pentru munca noastră, pentru strategie și dincolo. Aș vrea de asemenea să subliniez că nu după ce adoptăm strategia că munca cu IMM-urile s-a încheiat, nu. Trebuie întotdeauna să fie uh, o prioritate pe agenda, după cum a spus testul cu IMM-urile și alte aspecte. Trebuie să ne bazăm în permanență pe reacțiile dumneavoastră și în baza ce auziți de la companii, întreprinzători, alegători. Văd mai mult ca proces continuu, neîntrerupt uh, în, uh, în legislație, odată ce avem pachetul pentru PME-uri, ca împreună să vedem că e o implementare de succes. Vă mulțumim, doamna director Schreiber. Vă mulțumim pentru prezentare și răspunsuri. Vă încurajăm să continuați să lucrați E o muncă importantă pe care o depuneți și păstrăm legătura și vă sprijinim în toate inițiativele bune pe care le aveți pentru IMM-urile europene. Continuăm să discutăm despre IMM-uri, acum din altă perspectivă, cea a Curții de Conturi Europene, cu propuneri foarte interesante, cu sugestii de îmbunătățire a programelor Uniunii Europene pe care le implementează deja și invit uh, să ni se alăture la prezidiu pe domnul Brenning Mayer, membru olandez uh, la Curtea Europeană de Conturi, care ne va prezenta astăzi principalele constatări ale Curții Europene de Conturi în ultimul raport special privind instrumentul pentru IMM-uri în acțiune, un program eficace și inovator care se confruntă cu provocări. De la domnul Brenning mai sperăm să primim o evaluare din partea Curții de Conturi cu privire la eficacitatea instrumentului pentru IMM-uri în ultima perioadă de programare, învățăminte trase și ce se poate face pentru a îmbunătăți eficacitatea pe viitor. Stimați colegi, cei care doriți să luați cuvântul, sunteți încurajați să vă exprimați dorința ridicând cartonașul cu numele, după cum procedăm în ultimul timp. Și, în primul rând, o să avem 10 uh, minute pentru prima prezentare, apoi o singură rundă de intervenții. Desigur, coordonatorii vor avea prioritate dar uh, toți colegii se vor exprima într-o singură rundă și apoi o să vă dau timp suficient și o să vă invit să răspundeți la întrebările puse de colegi. Acum aveți cuvântul. Thank you very much, Chair Bushoi, for the chance. Mulțumesc foarte mult pentru ocazia de a prezenta acest raport în fața dumneavoastră. Este un program unde prezentăm provocările cu care ne-am confruntat uh, în utilizarea acestui instrument și principalul mesaj e că instrumentul e eficient. Există și niște sugestii de îmbunătățire și adaptare pe viitor, dar pe ansamblu instrumentul este unul util. Instrumentul IMM-uri are legătură cu funcționarea Consiliului Inovației și avem o prezentare PowerPoint mai detaliată unde găsiți aceste informații. Eu, în intervenția mea, o să mă acces doar pe aspectele cheie. Primul slide trebuie să vedem de ce am făcut auditul. 9% din companii sunt partea de întreprinderi mici și mijlocii și uh, acoperă un mar, număr foarte mare de locuri de muncă, 66%. Apoi, întrebările pe care le-am pus pe durata auditului au fost vizate IMM-urile corecte e un aspect uh, important. Apoi, acoperirea geografică a fost uh, avută în vedere dacă cele mai bune proiecte sunt susținute de acest instrument și care este efectul acțiunii comisiei. Dacă funcționează cu adevărat pentru IMM-uri, da sau nu. Am primit feedback din partea programului, din partea evaluatorilor, cei care au evaluat programele pentru IMM-uri și de către IMM-urile propriu-zise. Prima fază este apreciată pentru că ajută IMM-urile să aibă acces la acest uh, program. Deci este un fel de interfață între companie și instrument costurile, costurile sunt proporționale și există suprapuneri cu scheme similare, dar nu în toate țările, doar în unele dintre statele membre. Etapa 2 procesul inovator ca atare este un sprijin concret pentru IMM-uri, este apreciat de toți cei implicați și are un efect de multiplicare în ceea ce privește uh, marca europeană. Deci este un feedback pozitiv. În faza 3, chestiunea importantă aici este formarea companiilor. Începând cu studiul de fezabilitate, proiecte inovatoare și uh, sesiunile acestea de formare pentru a le ajuta să crească și amplifică uh, avantajele, sprijină creșterea, iar dezavantajele au fost că lansarea s-a făcut prea târziu, și nu era suficient de bine personalizat. O chestiune relevantă ar fi cea a distribuției geografice. Pe slide-urile mele aveți mai multe detalii. Sunt informații specifice per stat. Vedeți aici că în Europa există două grupuri de IMM-uri, două categorii de țări. Există un grup inferior și unul superior și ce e important este care sunt țările care au dezvoltarea IMM-urilor la vârf și care profită cel mai mult de acest instrument. Accentul l-am pus pe statele membre UE, dar există și țări care nu sunt membre UE și care pot profita de pe urma acestui instrument. Israelul este foarte eficient în atragerea fondurilor și resurselor din acest instrument. Pe lângă acest grafic, este important să știm care sunt motivele pentru diferențele dintre statele membre și asta implică că putem ști ce trebuie să facă statele membre și Comisia pentru a îmbunătăți poziția țărilor din regiunile sau din categoria a doua. În primul rând, trebuie să existe strategii naționale și o chestiune importantă este legătura dintre strategiile naționale în statele membre și, de exemplu, aceasta este o explicație. Israelul este foarte eficient au această strategie națională cu axarea pusă pe instrumentul pentru IMM-urile și toate țările ar trebui să aibă o strategie națională puternică pentru inovații în rândul IMM-urilor. Comisia a promovat limitat instrumentul. Există țări care poate că nu primesc suficient sprijin de în partea acestui instrument și acolo s-ar putea amplifica lucrurile și uh, punctele naționale de contact trebuie de asemenea sprijinite. Punctele naționale de contact la nivel de state membre pot avea un impact semnificativ în ceea ce privește funcționarea instrumentului pentru IMM-uri. Și acum ajungem la o serie de observații care se referă la punctele slabe în procesul de selecție. Pentru diferite proiecte propuse. Avem în primul rând resurse limitate și acestea sunt resurse pentru evaluatori. Evaluatorii oferă feedback spunând că limitele de timp pentru selectare, calendarul pentru selectare este foarte strâns și asta le îngreunează funcționarea. A doua chestiune specifică pe care o puteți vedea în grafic ar fi numărul de redepuneri de documente. Adică, poate că dacă nu primesc un rezultat pozitiv în prima rundă, privesc totul ca pe o tombolă, ca pe o loterie și mă înscriu și în runda a doua. Dar acest efect al uh, prezentării documentelor de două ori, de trei ori, nu face decât să aibă un impact negativ asupra sistemului. E nevoie de mari eforturi pentru a analiza toate aceste propuneri și rezultatele nu pot fi decât limitate concluzia noastră, concluziile noastre. Am constatat că există schimbări semnificative la nivelul obiectivelor și grupurilor țintă, lucru care a dus la nesiguranță. Acesta este un subiect important. Am văzut mai devreme cu Orizont 2020 că certitudinea acestui program este importantă pentru eficiența programului. Există un risc mare de eliminarea uh, oarecum forțată a instrumentelor private, în sensul că instrumentul acesta oferă subvenții și sprijin, dar investițiile private sunt excluse. Etapa 3, formare, este extrem de importantă. Aici este etapa de upgradare pentru companii. Deci formarea și evaluarea companiilor adesea a fost lansată prea târziu această etapă 3, însă da, acum funcționează și este eficientă. Ultima concluzie este că beneficiarii au nevoie de finanțare suplimentară. Merg mai departe cu recomandările. It was good um, improve communication strategy, strategy and support the îmbunătățirea comunicării și cu punctele naționale de contact, uh, limitarea redepunerii acelorași documente, astfel încât să crească resursele pentru evaluator și să se găsească o soluție care să împiedice această reînscriere. Noi credem că etapa 1 este una foarte apreciată de comunitate, însă ar trebui să fie dezvoltată mai mult. Crearea de sinergii cu instrumentele financiare UE și Comisia trebuie să își îmbunătățească cunoștințele cu privire la beneficiar. Mulțumim! Mulțumim pentru auditul foarte interesant și pentru informațiile foarte constructive. Concluziile și recomandările sunt întotdeauna apreciate. Este important să fie luate în considerare Acum, intervențiile colegilor și încep cu doamna Virkunen, din partea PP-ului. Da, mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc curții de conturi și experților. A fost un raport foarte interesant pe care l-am parcurs de îndată ce l-ați publicat. A fost foarte interesant să vedem toate studiile, toate diferențele între statele membre care beneficiază de acest instrument, mai ales având în vedere că vin din Finlanda și um, în Finlanda auzim critici, se spune că, sau față de Finlanda, uh, se spune că nu știm cum să obținem fonduri, dar văd că de fapt nu stau așa lucrurile deloc. Rolul sprijinului național este esențial aici, dacă nu mă înșel. Și întregul ecosistem inovator este important. Dacă înțeleg corect, pare să fie unul dintre principalele motive pentru care în unele țări IMM-urile au așa un mare succes. Au creat acest ecosistem care sprijină acțiunile inclusiv la nivel european și cred că e foarte important, dat fiindcă noi planificăm următorul program Orizont. Trebuie să ne asigurăm că cele mai bune proiecte și IMM-uri primesc fonduri, nu doar cele care știu cum să se înscrie. În recomandările dumneavoastră ați menționat și faptul că ar trebui să identificăm sinergii între diferite instrumente financiare la nivel european. Ne-ați putea da detalii cu privire la concluzii? Au fost probleme specifice între diferitele instrumente financiare? care poate că n-au funcționat suficient de bine cu această finanțare Orizont? Încă o dată mulțumim Curții de Conturi pentru un raport foarte bun care ne va fi de folos în noile programe. Mulțumim, doamna Geabalova. Mulțumesc, domnule președinte. Alex, bine ai venit! aici. Eu sunt obișnuită să te văd în Comisia pentru Control Bugetar, dar mă bucur că ai venit și aici pentru a vorbi despre raport aici, în această comisie. Am mai menționat deja acest lucru în dezbaterea pe care am avut-o anterior. 64% din IMM-uri nu sunt conștiente de oportunitățile acestea de finanțare oferite de UE, ceea ce e înfricoșător. 64% înseamnă foarte mult și în recomandările dumneavoastră vorbiți despre o nouă cale de comunicare, o mai bună strategie de comunicare și cred că ar trebui să cerem comisiei să restructureze comunicarea. Care sunt punctele problematice? De ce credeți că nu există cunoștință la nivelul beneficiarilor cu privire la nevoile financiare, așa cum ați arătat în raport. Cum te comisia nu știe? vorbim despre MMO-uri în fiecare zi, deci ar trebui să le cunoaștem, nevoile să le înțelegem. Care credeți că este blocajul? Ce se întâmplă și ce ar trebui să îmbunătățim? Putem face ceva noi, comisia noastră? Pentru că noi ne ocupăm de acest domeniu. În raportul dumneavoastră spuneți că punctele naționale de contact pentru IMM-uri ar beneficia de niște priorități mai stabile. Asta spunem în fiecare raport pe care îl vedem de la cursa de Conturi. Prioritățile nu sunt clare de la început. Dacă prioritățile nu sunt clare, dacă indicatorii nu sunt clari pentru priorități, nu ajungi nicăieri. Pentru că nu poți să avansezi dacă nu sunt clare prioritățile. Deci ce sugerăm Comisiei în ceea ce privește prioritățile? Și un ultim punct referitor la etapa 1 sau faza 1 din acest instrument care vizează sprijinul acordat IMM-urilor, care a fost întrerupt și care nu este echivalat în noua configurare a acestui proiect, acestui program. Ați spus că există o plus valoare adusă de această etapă 1 în raportul dumneavoastră. Prin urmare, poate că ar trebui să ne adresăm comisiei cu aceste informații și să întrebăm în ce fel vor lua în considerare concluziile curții de conturi în planificarea strategică pentru Orizont Europa. Pentru că a fost ceva bun, cu plus valoare, eliminat, fără să se facă un echivalent, să se pună un echivalent în schimb, deci cum evoluăm? Suntem într-un moment foarte interesant, eh, planificăm lucrurile pentru viitor și poate că ar trebui să tragem niște învățături din acest raport. Mulțumesc și așteptăm următoarele rapoarte referitoare la IMM-uri, cercetare și inovare, pentru că sunteți un expert și întotdeauna aduceți plus valoare. Mulțumim! Bine. Domnul Borchia. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim pentru prezentarea aceasta foarte concretă și completă. În raport sunt prezentate niște concluzii și recomandări cu care suntem de acord, sunt utile, în special atunci când vorbim despre ajutoare oferite pentru costuri, când se vorbește despre dificultatea de a accesa aceste uh, oferte. În Italia, de exemplu, există puncte de contact naționale, dar se crede că sunt funcționari care au prea mult timp liber datorită faptului că gestionează instrumente care practic nu sunt cunoscute în țară. Deci când vorbești despre nevoia de a îmbunătăți comunicarea, sunt într totul de acord. Poate ar fi interesant să integrăm această dezbatere și să includem niște obiective. Ne întrebăm, pentru că și întreprinzătorii se întreabă dacă se justifică provocarea, promovarea de instrumente de finanțare pentru acest lumea a IMM-urilor, după care să vii cu niște poveri suplimentare și cu limite mm, pe care le impui acelorași IMM-uri. Multe dintre aceste poveri și limite se regăsesc aici, în pactul ecologic. Și atunci întrebarea ar fi, cum putem avea o finanțare mai eficientă fără să impunem aceste poveri suplimentare care penalizează companiile și în special cele de mici dimensiuni? Dacă vrem cu adevărat să susținem IMM-urile, trebuie ca, dincolo de revizuirea politicilor în vigoare, noi, ca membrii Comisiei ITRE, să ne opunem poverilor suplimentare impuse. Și o să închei cu o observație. Introducerea colocviului oral în locul evaluării a dus la o repartizare geografică neechilibrată a resurselor financiare. Există țări care au fost penalizate, să spunem. Și aș vrea să știu dacă e posibil, după părerea dumneavoastră, să ne spuneți ceva în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Borchia! Mai vrea să intervină vreun coleg? Văd că nu. Dacă îmi permiteți, o să dăm cuvântul uh, reprezentantului Curții de Conturi să răspundă la întrebări și dacă vreți să adăugați ceva uh, și să trageți concluziile, acum e momentul. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc mai ales pentru întrebările foarte interesante și observațiile dumneavoastră. Voi încerca să ofer un răspuns. În primul rând, legat de experiențele din Finlanda, observațiile au fost legate de întrebarea dacă Finlanda e eficientă, ca exemplu. Da, Finlanda e eficientă dacă ne uităm un pic la uh, distribuirea geografică a instrumentului pentru IMM-uri în Europa. Uh, și e un subiect important în legătură cu asta și în legătură și cu alte întrebări, și anume eficiența felului în care operează centrele naționale de susținere. Dumneavoastră ați menționat uh, ecosistemul național de inovare. Am avut mai multe interviuri în diferite state membre și am observat că în anumite state Problema este că IMM-urile, antreprenorii, nu au încredere în instituțiile guvernamentale și și asta împiedică accesul. Și și astfel se explică acele două grupuri din Europa, care sunt fruntașe și codașe. Apoi, în ceea ce privește diferitele instrumente financiare, Comisia poate stabili sinergii cu alte instrumente financiare. În primul rând, Comisia trebuie să țină, nevoie de, să țină cont de nevoile financiare ale beneficiarilor. Până acum, mai degrabă, acest lucru a fost limitat. Apare următoarea întrebare – e vorba doar despre bani și despre un împrumut? Sau se face diferența în ceea ce privește nevoia IMM-urilor? Eu cred că este o provocare pentru comisie aceasta de a se lansa în această întrebare pentru a vedea în ce măsură IMM-urile au nevoie de sprijin. Apoi, Comisia trebuie să discute despre posibilitățile finanțare cu instituțiile naționale aferente, în așa fel încât să se cunoască mai bine uh, situația într-o anumită țară și într-o anumită regiune și Comisia trebuie să stabilească o mai bună strategie de comunicare pentru IMM-uri ca să aducă la oaltă schemele de finanțare UE și naționale. în anumite țări, se suprapune ceea ce face Comisia și ceea ce se întâmplă la nivel național. Așa că ar fi bine să existe abordare personalizată. În al patrulea rând, ar trebui să existe comunicare eficientă între furnizorii de capital public și privat. Până acum, acest lucru a fost ori limitat, ori fragmentat, deci un pas în față ar însemna alinierea finanțării publice și private în ceea ce privește inovarea IMM-urilor. Doamnă Gleabaiova, ați spus că 64% nu cunosc uh, anumite instrumente. E crucial, sunt de acord cu dumneavoastră, să se cunoască aceste instrumente, să sensibilizăm publicul la ele. Comisia a încercat să sporească, să accelereze comunicarea cu spațiul extern. După această reuniune, voi uh, merge la rețeaua întreprinderilor europene, milioane de întreprinderi conectate și voi transmite mesajul pentru ca și astăzi să, și astfel să sensibilizăm publicul cu privire la instrumentele IMM-urilor. Este foarte important ca prin punctele naționale de contact Comisia să învețe care sunt nevoile financiare ale IMM-urilor și eu cred că vor reuși să-și îmbunătățească cunoștințele din acest domeniu. Ați menționat că e important să existe niște seturi stabile de priorități. De acord, cred că pe de o parte Instrumente precum acestea înseamnă work in progress, adică comisia face totul pas cu pas, deci o anumită evoluție a programelor face cumva parte din uh, situația obișnuită, dar, pe de altă parte, cred că aveți perfectă dreptate când spuneți că e fundamental ca comisia să stabilizeze prioritățile față de IMM-uri. Apoi, în ceea ce privește etapa 1, e deconectată, asta am observat noi, dar aprecierea față de un instrument cum ar fi uh, finanțare în phase 1 este totuși cu o valoare adăugată uriașă. E motivul pentru care cerem comisiei să regândească instrumentul de tip Phase 1. Multe IMM-uri relevante pot fi atrase tocmai de finanțarea primelor inițiative pentru a reuși să ajungă astfel la nivelul instrumentelor pentru IMM-uri. Domnul Borca, mi-ați pus întrebări despre pactul ecologic v-ați exprimat îngrijorarea față de povara care e pusă pe spinarea IMM-urilor cu toate aceste condiționalități. Trebuie să recunoaștem că, într-o mare măsură, deja sunt sinergii între instrumentele pentru IMM-uri și uh, Green Deal impactul ecologic, se analizează granturile acordate în 2018 și se arată că cel puțin 40% din proiectele susținute au o legătură cu aspecte de mediu, energie, alimente sau transport. Într-o oarecare măsură mergem în direcția corectă. Mai sunt alte proiecte în alte domenii industria 4.0, spațiul. Și acolo este o componentă puternică legată de Green Deal. Resursele puse la dispoziție în baza pactului ecologic și, în special, prin instrumentele financiare UE, ar putea fi în beneficiul IMM-urilor care deja au primit susținere din instrumentul pentru IMM-uri și care au nevoie de uh, dezvoltarea activității. Deci, vedem, sunt mulți pași în direcția corectă, dar sunt de acord cu dumneavoastră că dacă eforturile Comisiei din Green Deal înseamnă că povara administrativă pentru IMM-uri este prea grea, atunci înseamnă clar că ratăm țintele acestei strategii, acestei inițiative. Astfel, domnule președinte, eu cred că am răspuns la toate întrebările într-adevăr, chiar în detaliu și foarte concret. Mulțumim încă o dată pentru prezență, pentru răspunsuri, pentru audit și pentru recomandări. Sunt foarte importante pentru acele instituții care implementează programele, foarte relevant și pentru noi în calitate de decidenți politici și vom emite recomandări în mod regulat pentru a spori puterea și prezența IMM-urilor la nivelul economiei industriale europene. Încă o dată, mulțumesc, păstrăm legătura, mult succes în activitatea dumneavoastră. Dragi colegi, luăm o scurtă pauză de 5 minute înainte de a-l întâmpina pe vicepreședintele Timmermans. Mulțumesc!

Dear colleagues, uh, I propose to... Dragi colegi, vă propun să ne reîncepem uh, lucrările de astăzi. Avem onoarea ca pentru prima dată să-l avem în rândul nostru, în acest mandat, pe domnul Franz Timmermans, care este vicepreședinte executiv responsabil de Pactul Ecologic European impact ecologic prezentat pentru prima dată în decembrie 2019 s-a făcut o comunicare cu privire la pactul ecologic european și s-au fixat acele acțiuni și politici pentru a combate provocările legate de schimbările climatice. Poate cea mai importantă strategie politică pentru următorii ani, cu obiective foarte ambițioase și cu obiective deosebit de ambițioase, deloc ușor de implementat, dar dacă vom reuși să le implementăm, atunci asta va schimba foarte mult economiile noastre, societățile noastre și va fi cu îmbunătățiri pentru mediul înconjurător. Am prevăzut o oră și jumătate pentru această dezbatere. Interesul colegilor față de acest subiect este mare. Deja ei se află mulți pe lista vorbitorilor. Vom avea patru runde de intervenții, deoarece sunt mulți colegi și cu siguranță veți adresa cu toți întrebări foarte concrete. Timmermans will uh, answer to your questions. Este important ca domnul Timorman să aibă ocazia să vă răspundă și începem uh, deci prin a-i da cuvântul pentru 10 minute domnului Timorman, apoi trecem uh, la coordonatori și după aceea vor fi două runde de intervenții din partea colegilor care și-au manifestat interesul să participe. Acestea fiind spuse, dau direct cuvântul domnului Timmermans, rugându-l să ne prezinte viziunea sa, viziunea Comisiei Europene și care sunt ultimele detalii care au rezultat din dezbaterea din ultimele săptămâni și luni după comunicare și după rezoluția Parlamentului European cu privire la pactul ecologic. Încă o dată mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, domnule Timmermans, Vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aștept cu nerăbdare discuția de astăzi. Este prima oportunitate de a discuta în acest Parlament despre pactul ecologic și uh, elementele concrete din acesta. Eu susțin Republică Masivă pentru pactul ecologic și asta e cu oportunitate. Avem oportunitatea de a combina trei mari provocări pe care le are înainte societatea noastră. În primul rând, criza climatică ce trebuie rezolvată, ne uităm un pic la ce se întâmplă cu vremea. Uitați-vă la inundațiile de astăzi în Regatul Unit. Uitați-vă la valul de frig din Spania. Uitați-vă la alte efecte pline de provocări ale schimbărilor climatice. În al doilea rând, ne oferă oportunitatea de a elabora niște strategii de creștere într-un moment de revoluție industrială, căci ne aflăm într-o revoluție industrială cu puternice efecte disruptive dar în același timp și cu deosebit potențial pentru o economie inclusivă, pentru o economie în care nimeni nu rămâne în urmă, cu noi locuri de muncă, locuri diferite, dar pentru a face toate acestea se impune restructurarea și ea este grea și adesea complicată și mereu este cu riscul de a lăsa la o parte foarte mulți oameni, ceea ce nu ne permitem să facem. Și a treia provocare pentru Europa în mod specific este una demografică. O provocare demografică ceea ce înseamnă că trebuie să fim mai bine organizați, că trebuie să oferim cetățenilor noștri un set de competențe de care au nevoie ca să fie productiv și de succes într-o economie care rezultă din această revoluție industrială. În acest context, eu văd pactul ecologic ca oportunitatea Europei de a combina cele trei uh, provocări ca să le transforme în niște oportunități. În mod specific, pentru ITRE, aș zice că vă interesează Concret, restructurarea. Cum facem în așa fel încât economia să țină piept uh, crizei climatice și să ofere în același timp oportunități într-un mod mult mai durabil? Vom veni cu un plan de acțiune pentru economia circulară, un fel de follow-up la ce am făcut mai întâi, axându-ne în mod specific pe lucrurile care trebuie întreprinse ca să nu mai risipim produse ca să oprim această economie în care săpăm, ardem și aruncăm. Să devină o economie cu adevărat circulară. Dacă nu facem ce trebuie, biomasa, combustibilul fosil, uh, se vor dubla ca și utilizare. Plasticul, deja în următorii 20 de ani, își va dubla cantitatea. Până în 2030 vom avea nevoie de trei uh, planete ca să susținem ritmul de consum. Și nu putem uh, arăta restului lumii că pentru a ne uh, susține noi obișnuințele, trebuie ca ei să rămână așa cum sunt ca să nu crească, pentru ca noi să rămânem la nivelul actual. Nu este un mod durabil de a acționa. Și oricum, nimeni nu a înghite așa ceva. Adică ei sunt mai mulți decât suntem noi. Așa vor fi și pe viitor. Haideți deci să profităm de acest potențial care există pretutindeni. Și cred că ar trebui să sporim uh, materialele recuperate din economia circulară. Cred că deșeurile pot fi transformate dintr-un cost la ora actuală într-o oportunitate Nimic din toate acestea nu este ceva radical ecologic, nu e ca și cum îi forțăm pe cetățeni să se întoarcă în pește și să mănânce iarbă. Nu, vrem să avem un nivel uh, ridicat de dezvoltare în noua economie. În centrul planului de economie circulară se va afla politica produselor durabile. Pot să vă spun că va fi ceva care va veni cu o schimbare radicală, transformăm radical felul în care producem și consumăm produsele noastre trebuie să fie mai durabile și la prețuri accesibile, pentru că cetățenii noștri merită ambele aspecte. Am luat notă de propunerea Parlamentului de a extinde ecodesignul și de a lua măsuri politice pentru produsele durabile. Deci, politica noastră va fi amplă și concretă, căci mă tem că de aici vine cea mai mare provocare pentru noi toți. Să vedem cum uh, transformăm uh, susținerea față de uh, pactul ecologic în susținere față de măsurile noastre, că vor fi măsuri cu efect perturbator totuși, mari provocări vor veni de aici și oamenii trebuie să fie sensibilizați față de oportunitățile care se ascund aici. Și cred că va fi o veste bună pentru cetățeni în momentul în care vom face ca produsele să dureze mai mult, să utilizăm produse reciclate, materiale reciclate, să ne asigurăm că ei vor avea produse care nu se strică înainte de ciclul adevărat al vieții lor. În centrul acestor politici uh, de durabilitate va fi dreptul consumatorilor de a cere o reparare, o reparație a produsului pe care l-au uh, uh consumat fabricile sau metoda de producție nu mai trebuie să fie în așa fel încât să fim obligați să cumpărăm un produs nou pentru că se strică. Imaginați-vă cum ar fi să putem să ne reparăm smartphone-ul înainte să-l uh, cumpărăm unul nou, uh, să nu se mai strice produsele când copiii le scapă pe jos, uh, să nu se încetinească softul uh, la un moment dat, uh, exact în momentul în care apare pe piață un nou telefon mobil. Aceste tipuri de acțiuni uh, îi ajută pe cetățeni, mai ales pe cei care se tem că nu mai pot să-și permită anumite produse, care sunt îngrijorați la supermarket pentru că nu mai suportă să se gândească la sfârșitul planetei. Uh, și în același timp uh, n-au cum să acționeze altfel pentru că nu-și permit un alt stil de viață. Deci produse ușor de reparat, ușor de refolosit. Haideți să facem ca economia să lucreze în adevăratul sens al cuvântului pentru cetățeni. Uh, vom merge mână în mână cu industria și în funcție de datele de performanță cu privire la produse, vom emite niște standarde pentru produse rezistente, care folosesc mai puțină energie, care își reduc amprenta de carbon, care nu dăunează mediul înconjurător. Și uh, comercianții să nu distrugă imaginea unui produs doar fiindcă se apropie un nou val de producție. Putem începe la nivelul bateriilor, textilelor, uh, la nivelul industriei comunicațiilor și apoi să atingem toate laturile economiei. Cu planul de economie circulară, Comisia va emite și o strategie industrială și această strategie va fi despre toate tranzițiile digitale și economice din societatea noastră. Oferim uh, apoi susținere lanțurilor valorice industriale care sunt strategice pentru viitorul nostru. Pentru mine acestea sunt lanțurile valorice cu potențial pentru că sunt și durabile mobilitate curată, uh, oțel uh, curat produs cu hidrogen, uh, hidrogen baterii pentru e-mobilitate. Și chiar în cadrul acestor lanțuri, mișcarea circulară este cea mai bună opțiune. Vă dau doar un exemplu. Dacă putem să reciclăm bateriile într-un mod durabil, atunci vom oferi susținere pentru mașinile curate ale viitorului și dacă aceste baterii nu vor mai putea fi utilizate la mașini, cu siguranță vor găsi alte aplicații. Mă gândesc la câteva la nivel european care uh, par foarte promițătoare. Și astăzi invit această comisie și statele membre să întrezărească potențialul major. Economia circulară poate fi la ordinea zilei în ceea ce privește planurile naționale energetice și de climă din statele membre. Este un exemplu despre cum, dacă faci ceea ce trebuie pentru planetă, înseamnă și să creezi locuri de muncă și oportunități de afacere. Așa că închei cu acest gând și vă spun în felul următor. Pentru ca lucrurile să meargă, trebuie ca toată lumea să participe publicul general, industria, mediul academic, presa și uh, elementele politice și de legiferare, cu toatele sunt uh, de aceeași parte. Sunt de părere că tranziția trebuie să se petreacă în așa fel încât nimeni să nu fie lăsat de izbeliște. Dar diavolul se ascunde în detalii și în măsurile concrete. Și de aceea această comisie va trebui să facă niște propuneri care să aibă impactul gata evaluat, ca să vă ajutăm pe dumneavoastră să luați uh, decizia în ce direcție să mergem în anumite domenii. Aștept cu nerăbdare să vă ascult pe dumneavoastră. Un element foarte important va fi reprezentat de tranziția noastră energetică. Tranziția energetică este un element pe care eu îl uh, văd definitoriu pentru succesul uh, pactului ecologic. Trebuie să ne dezicem de dependența noastră de combustibil fosil, să avem suficiente surse durabile de energie în baza cărora să funcționeze economia noastră pe viitor. Pentru asta ă, se impune un consum energetic mult mai mare decât astăzi. Energie durabilă, eoliană, solară, ă, sunt ă, domenii care au luat amploare cum niciodată nu s-a putut estima. Dar adesea ne lipsește infrastructura, ne lipsesc rețelele inteligente și cu siguranță ne lipsește potențialul de a stoca, de a capta energia unde ea este generată pentru a putea fi utilizată la nevoie. Sunt niște proiecte uriașe și cred că va trebui să investim în ele în următorii ani pentru ca povestea acestei tranziții să fie una de succes. Nu va merge fără Parlamentul European și închei prin a vă mulțumi pentru rezoluția pe care ați votat-o. Este susținerea cea mai masivă pe care a primit-o pactul uh, ecologic din partea oricărui decident politic și cu siguranță vom reuși să convingem și statele membre să meargă în aceeași direcție cu noi. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte executiv. Vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. E foarte important că a spus că trebuie să conlucrăm și pentru că acest plan ambițios să aibă succes, e nevoie, dacă nu de unanimitate, ci de o vastă majoritate a celor implicați ca să conlucreze, să meargă în aceeași direcție și da, e limpede că direcția există, sprijinul e foarte larg în Parlamentul European, amănuntele încă nu sunt clare, nu există unanimitate și nici măcar o majoritate vastă în legătură cu multe amănunte, după cum veți descoperi în curând când colegii vor lua cuvântul și vă vor pune întrebări. Vă mulțumesc încă o dată și trec la coordonatori sau reprezentanți de grupuri politice. Trei minute maxim. Pepe, doamna Carvaiu. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte, vă mulțumesc pentru prezentare și entuziasm. O să mă refer la trei puncte importante pentru PPE, care vor fi completate de mulți colegi care vor lua cuvântul <clears throat> de la PPE pentru noi să discutăm despre pactul ecologic înseamnă să vorbim de tehnologii curate, accesibile ca preț pentru unele e nevoie de cercetări și dezvoltare suplimentară. Pentru asta ne bazăm foarte mult pe viitorul Orizont Europa și vă solicităm sprijinul pentru buna finanțare și ambiția legată de Orizont Europa, dar și să ne asigurăm că statele membre sunt pe aceeași linie și se gândesc la evoluții tehnologice și cercetare ca prioritate și pentru sectorul privat cu toții trebuie să depunem eforturi uh, pentru a avea tehnologii mai curate, accesibile ca preț, uh, pe diverse niveluri de mărime. În al doilea punct, salutăm ambiția demonstrată de dumneavoastră la Pactul Verde. Pentru noi e foarte important ca această ambiție <clears throat> să se bizuie pe o evaluare de impact cuprinzătoare. Nu putem promite ceva ce nu putem uh, da. Vrem să știm când promitem ce, mai, ce centre pot să realizeze, ce să realizeze, să se îndeplinească condițiile și tehnologiile necesare. În primul era un comentariu, acum e o întrebare. Cum e cu evaluarea de impact? Cum vă pregătiți pentru aceste ambiții în diverse portofolii pe care le pregătiți sau pe care le elaborați? Și ultimul comentariu și întrebare se referă la economia circulară ați spus și noi suntem de acord că economia circulară are nevoie de o politică integrală industrială, care poate fi o oportunitate. Dar există o mică frontieră între oportunitate și o povară pentru IMM-uri și pentru industrie. Cum vă veți asigura că va fi cu adevărat oportunitate și nu o povară suplimentară care să ne facă să pierdem locuri de muncă și să nu promovăm creșterea, ci din potrivă să promovăm o încetinire. Cum să ne asigurăm că e real? Transformarea în viziune a pactului ecologic și economia circulară împreună să fie o sursă de creștere de mai multe locuri de muncă și nu o povară suplimentară pentru industrie. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Danica din partea SD. Președinte, Aș vrea să folosesc această oportunitate să vorbesc în limba română pentru ca și cei din România să poată să audă câteva lucruri care sunt convins că interesează. Domnule vicepreședinte executiv, sunteți cunoscut și recunoscut ca o persoană care sunteți foarte hotărâtă și că atunci când vă propuneți un lucru îl și realizați și nimeni nu are nicio îndoială în acest uh, Parlament că așa se întâmplă. Din acest motiv și decizia noastră de a sprijini uh, acest New Green Deal este una care se dovedește că este uh, împărtește de toate grupurile politice. Și spuneam, vă aduceți aminte, în plenul Parlamentului un lucru. New Green Deal este prea important pentru Uniunea Europeană ca să nu reușească. Și din acest motiv, acești pași, aceste etape pe care le-ați spus, nu vreau să le mai repet, dar sunt împărtășite, cred că, de marea majoritate a colegilor mei. Ar fi câteva lucruri pe care aș vrea să insist. Sunt țări, state membre care au o situație complet diferite, unele dintre ele o situație foarte dificilă. Așa a fost moștenirea, asta este situația. Și să vorbesc despre România. Studiile care le-am văzut cel puțin, așa cum au fost ele prezentate în Parlamentul European în decembrie, spuneau că România trebuie să cheltuiască, să investească 4% din produsul intern brut uh, în fiecare an începând de anul acesta pentru ca să-și atingă țintele pentru anul 2030. Acest lucru a ridicat și ridică numeroase semne de întrebare cum anume pot să facă și prima solicitare care v-aș face ar fi ca să vă implicați și să desemnați o echipă care pentru aceste state membre într-o mare dificultate să poată să producă planurile necesare, să ne asigurăm că ele vor putea să-și îndeplinească obligațiile pentru 2030 și 2050. În același timp, Uh, cred că ar fi foarte important uh, uh, să discutăm și despre elefantul din cameră, the elephant in the room. Pentru că aici este o dezbatere despre gaz sau negaz. Și această chestiune ar, ar trebui cumva tranșată, pentru că, pe de o parte, unele state membre fac planul de locuire a cărbunelui cu gaz, iar pe de altă parte, li se spune că înlocuirea nu trebuie să fie făcută cărbune cu gaz, ci cu altceva. Atunci când va exista o tehnologie care să fie mai bună, mai uh, la îndemână, ceea ce creează o mare problemă și cred că cei care sunt adversarii acestui New Green Deal ar putea să folosească acest lucru să mai perpetueze tehnologii pe care nu le dorim și mai ales uh, tehnologii foarte poluante. De asemenea, sunt foarte preocupat și de tăierile pentru MFF, pentru că dacă la cercetare, eu fiind raportorul uh, pe Horizon Europe, sunt tăiați bani, eu nu înțeleg cum anume vor fi găsiți banii pentru a fi investiți în prioritățile din, dumneavoastră din New Green Deal, o nouă tehnologie care să permită o altă stocare, un alt storage, o tehnologie care să permită la storage acum 99% e pe tehnologia de acum 100 de ani. Bazine de apă mari și apa care este folosită atunci când este nevoie de electricitate. 1% reprezintă noi tehnologii de stocare în acest moment. Și de asemenea, pe partea de hidrogen. Știu că ați menționat hidrogen, a fost considerat ca un act de mare curaj, dar tehnologia pentru producerea unui de hidrogenului la un preț accesibil și mai ales economic fezabil încă nu este și cred că acestea trebuie să fie de asemenea desemnate ca și priorități de către dumneavoastră în interiorul uh, Comisiei. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Nica. Uh... Pentru grupul Renew, domnul Crisorinu. Mulțumesc, domnule vicepreședinte, bună ziua. Trei întrebări pentru dumneavoastră, una în legătură cu poluarea digitală, alta cu decarbonizarea producției industriale și, în fine, una cu privire la contribuția tehnologiilor spațiale pentru Green Deal. În legătură cu domeniul digital, <clears throat> de câțiva ani, partea digitală în emisiile mondiale de gaz cu efect de seră e în creștere constantă. Dacă universul digital ar fi o țară, ar fi al cincilea mare emițător mondial de dioxid de carbon, mai mare decât transportul aerian civil. Dacă nu limităm impactul de mediu al domeniului digital, emisiile de gaze cu efecte de seră legate de acest sector ar putea să se dubleze, să atingă 7-8% din emisiile totale, adică un impact similar cu autovehiculele ușoare. Unele industrii se mobilizează, fac mari eforturi pentru a reduce poluarea digitală. Și acum întrebarea. N-ar trebui să punem în aplicare măsuri strategice pentru o sobrietate digitală care să permită să trecem de la un digital instinctiv la unul bine gândit și astfel tranziția digitală să fie compatibilă cu imperativele climatice pe care le apărăm. Întrebarea a doua, decarbonizarea, ca să ajungem la transforma industria europeană într-una neutră pentru climă, circulară și stabilă și durabilă, e nevoie de eforturi considerabile. Trebuie să îmbunătățim eficacitatea energetică a proceselor existente și să ajungem și la decarbonizarea producției. Mai multe procede există, cum ar fi hidrogenul, biomasa, electrificarea directă a procedurilor industriale, captura carbonului. Dar numărul acestor tehnologii încă nu, sau mai multe dintre ele nu sunt comercializate. Procesele industriale bazate pe hidrogen cer o dezvoltare tehnologică foarte mare, ceea ce implică un cost suplimentar și industriali și nu pot singuri să dea impuls și să financeze acest program. Deci e nevoie de politici care să combine reglementarea și sprijinul. Care așadar strategia Comisiei Europene pentru a accelera dezvoltarea și aplicarea pe scară mare a tehnologiilor de decarbonizare? Și, în fine, în 30 de secunde, puțin cetățeni știu asta, dar tehnologiile spațiale joacă un rol crucial pentru a ne atinge obiectivele climatice ale Green Deal, Copernicus, Galileo, EGNOS. Dar se pare că Comisia a uitat în proiectul Green Deal de ele cum să remediem acest lucru, cum să includem mai bine aceste tehnologii spațiale în strategia Green Deal. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Grudre. Din partea ideea, uh, coordonatorul domnul Borchi. Bienvenut. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule Timmermans. O să profit de cunoștințele dumneavoastră excelente în ceea ce privește limba italiană. În primul rând, aș vrea să vă spun că sunt de acord cu unele dintre sensibilitățile pe care le-am constatat și la nivelul guvernelor și la nivelul comisiei. De exemplu, primul ministru grec de curând a afirmat că pactul ecologic va arăta cât e de dificil de aplicat când vom începe să vorbim despre bani, despre resurse financiare. Știm asta cu toții. Primul ministru olandez a afirmat că tranziția verde va fi durabilă doar dacă vom avea o creștere a locurilor de muncă și a economiei. Și guvernul polonez vorbește despre tranziția ecologică ca despre o nedreptate care nu ia în considerare impactul social. Prin urmare, vorbim despre trei abordări diferite care exprimă pozițiile diferitelor grupuri politice. Deci, impresia care se conturează aici este că preocuparea nu e legată neapărat de o culoare politică, ci că uh, se regăsește la nivel transpartinic comisarul Breton a vorbit de o perioadă de 25 de ani ca perioadă necesară pentru ca această tranziție să se încheie. În altul reprezentant Borel a vorbit despre tineri care manifestă pentru viitor și au subliniat faptul că trebuie să explicăm generațiilor tinere că trebuie să-și uh, reducă, să-și limiteze oarecum uh, stilul de viață, dacă vor să obțină lucrurile pentru care fac manifestații. Bun, pe scurt, există sensibilități diferite față de acest subiect în ceea ce privește evoluția pactului ecologic și uh, oarecum sugerează care ar fi primele probleme ce vor apărea. Dar mă întreb, dacă nu vom găsi resurse publice pe de o parte și pe de altă parte, dacă nu vom reuși să stimulăm suficiente investiții private, va fi nevoie oare să regândim acest pact ecologic și dacă da, cum va fi el restructurat? Consiliul se va reuni în scurt timp pentru a lua hotărâre cu privire la următorul cadru financiar multianual Oficios am auzit că va fi foarte dificil de ajuns la un acord, prin urmare statele nu vor fi dispuse să promoveze acest plan de 1000 de miliarde. Și aș vrea un comentariu din partea dumneavoastră cu privire la această idee. Am apreciat faptul că ați vorbit despre provocarea demografică ca o provocare pentru pactul ecologic și aș vrea să vă întreb dacă în această etapă Poate, dincolo de o abordare generală, ne puteți spune câteva detalii cu privire la modul în care intenționați să faceți face tocmai aceste provocări demografice. Uh, Mulțumim din partea Verzilona. Coordonatorul Mininis, vă mulțumesc. Am observat cu satisfacție că v-ați deschis introducerea spunând lucruri de care deja vă ocupați. Este bine pentru că strategia industrială și celelalte elemente trebuie deja să fie puse în aplicare, să nu așteptăm evaluarea țintelor de reducere a emisiilor și din punct de vedere al abordării ITRE, pentru că este evident că această criză climatică și crearea unei economii durabile se pot realiza doar cu leadership tehnologic în domeniul energiei, tehnologiilor de mediu și locuri industriale care să fie durabile pe termen înlungat. Dar nu putem continua să avem lucrurile așa cum sunt, să ne amegim singuri când e vorba unde să investim și cât de mult. Scara e uriașă, va fi nevoie de reglementare, de stabilirea prețurilor puternice ca și piețele să evolueze, să nu se mai pună produse noi care nu sunt reciclate, E nevoie de asemenea și multe investiții europene. Deci aș vrea să vă rog să ne spuneți ce părere aveți în legătură cu CFM. Lucrurile nu arată bine în ce privește noile investiții, în ce privește orizont și clima. Acestea trebuie consolidate, dar e nevoie și uh, BEI și BCE să se implice în aceste investiții în economia reală. Cum vedeți așadar? Dumneavoastră, în calitate de comisar, put, puteți sprijini și o astfel de finanțare pentru stimulentele de climă în Europa. Apoi o să vă întreb în legătură cu 50 sau 55% ținte de reducere a emisiilor pe care le evaluați acum, e evident că Europa trebuie să aibă lider și să arate populației proprii, dar și restului lumii înainte de întâlnirea de Glasgow. Sunteți gata să veniți cu propuneri care să se ia încă o decizie înainte de întâlnirea de Glasgow, COP uh, de anul acesta, cu ținte robuste de reducere pentru 2030 și apoi când avem asta, am vrea să auzim cât de curând posibil că putem avea o decizie convenită în acest sens. Sunt convins că Parlamentul o să vă ajute pentru că majoritatea Parlamentului sprijină reducerea de 55% ca țintă. Apoi să aplicăm restul reglementărilor, ceea ce înseamnă că e nevoie de o consolidare a țintelor de eficiență energetică, directiva de partajare a eforturilor LULUCEF și toate celelalte. Dacă ne uităm la volumul de investiții necesar în renovare pentru a atinge actualele ținte de eficiență energetică pentru clădirile existente. Sunt deja 120 de miliarde de euro pe an și aceste ținte ar trebui să fie crescute. E nevoie așadar de decizii rapid. Cum vedeți, după evaluarea țintelor, un plan cât de extins puteți propune și vă puteți angaja și în legătură cu restul țintelor până în iulie 2021 după cum s-a precizat în comunicarea privind pactul ecologic. Mulțumim. De la ECR, domnul Krasnodeschi. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Am câteva întrebări pentru dumneavoastră. Ce intenționează Comisia să facă în ce privește distribuția eforturilor de reducere? Regatul Unit a plecat. Cum vom uh, împărți eforturile legate de reducerea emisiilor? Povara va trebui asumată altfel după Brexit. Deci, cum veți distribui această povară? Hmm? Se va face o evaluare de impact înainte ca dumneavoastră să luați o decizie sau nu? Apoi a doua întrebare, care se leagă de ce a întrebat domnul Nica. Avem obiectivul de neutralitate climatică până în 2050. Va fi însoțit de o evaluare de impact defalcat pe diverse țări. Avem un fond pentru tranziție, tranziție echitabilă, dar veți despăgubi și țările care deocamdată rămân în urmă în uh, transformare și trebuie să facă față mai multor provocări decât celelalte state membre? Recent, Banca Națională a Belgiei a evaluat uh, acest uh, obiectiv de neutralitate climatică și autoritățile de la bancă au spus că noul pact ecologic ar putea să aibă același efect cu criza petrolului din anii 1970. Desigur, perspectiva Băncii Naționale Belgiei e foarte pesimistă. Dumneavoastră, în schimb, ce părere aveți? E un uh, avertisment, un semnal de alarmă și ce părere aveți despre el? Alți colegi s-au referit la subiecte importante și aș vrea să vă pun întrebarea următoare pe aceeași linie. Există o dezbatere legată de pactul ecologic și în paralel e procesul legat de cadrul financiar multianual. E vreo legătură între cele două? Dacă se fac reduceri bugetare în propunerile noastre de buget, dacă bugetul e redus și mai mult, vor fi repercusiuni în ce privește pactul ecologic, care e atât de ambițios? Sau dumneavoastră credeți că n-au nimic în comun cele două procese? Pentru că eu am uh, întrebări în acest sens. Suntem cu toții nedumeriți de același lucru. Până la urmă, cine va plăti pentru toate acele produse obiective ambițioase? Aceasta e principala provocare și nimeni nu dă un răspuns. Mulțumesc. Ultimul, dar nu mai puțin important din partea uh, GUE, doamna Cornelia Erst. Și din partea noastră, felicitări pentru acest pact ecologic și pentru aceste ambiții ridicate. Vă vom susține, mai ales când e vorba de a da dovadă de consecvență. Dar nu este foarte simplu și am patru întrebări. În primul rând, e vorba de bani. Avem nevoie de bani europeni dar statele membre nu prea vor să plătească. Cumva vor să se fofileze, după cum bine știm. Deci asta este o problemă și apoi, așa cum au spus antevorbitorii mei și a fost foarte clar, avem nevoie și de bani naționali, e foarte clar. Iar pentru asta e nevoie de disponibilitatea și capacitatea statelor membre de a oferi aceste sume. Așa că întrebarea mea este, n-ar trebui să ne gândim și la pactul de creștere și de stabilitate și să mergem mai departe un pic? Ce se întâmplă cu politica de austeritate? Măcar să fie reformată, dacă nu chiar abolită, și să spunem că nu putem continua așa, pentru că alternativa a fi să mergem uh, mai departe cu privatizarea și nici privatizarea nu aduce prea mare lucru, uitați-vă la Grecia. Așa că la capitolul bani rămân un pic la nivelul național și întreb, nu trebuie să ne gândim un pic cum putem face cu pactul de creștere și de stabilitate pe viitor, în așa fel încât lucrurile se voleze? În al doilea rând, este ă, despre Germania. Ă, suntem o națiune a mașinilor, mașina este chiar mai iubită decât familia pentru unii, poate că, da, chiar există asta. Uneori măcar te poți gândi la asta, dar ieri ministrul Altmaier al economiei a spus că industria auto germană, în cadrul pactului ecologic, nu trebuie să fie supusă unor reglementări mai stricte. Foarte curioasă aș fi ce părere aveți. Adică, cum tratăm uh, industria auto? Care este propunerea dumneavoastră? Pentru că eu cred că industria auto nu poate fi lăsată să scape cu una, cu două. Apoi, uh, energiile uh, durabile care trebuie dezvoltate, energiile regenerabile. A fost hotărâtă o listă PCI cu privire la proiectele de gaz și care vrea să promoveze aceste proiecte, dar nu și pentru energiile regenerabile. Așa că întrebarea mea este în ce direcție merge propunerea dumneavoastră pentru a dezvolta masiv energiile regenerabile. Și apoi, în ultimul rând, consumatorul. Vreau să-l menționez și pe el aici. Ați spus și dumneavoastră, lucrurile trebuie să fie echilibrate, sociale, trebuie să Mm, facem totul cu gândul și cu la, la și cu oamenii. Dar ne uităm la țări, la statele membre, sărăcia este mare, prețurile la energie cresc, e cazul și în Germania și întrebarea este cum punem problema pentru că e nevoie de a găsirea unui echilibru social, iar sărăcia energetică n-ar trebui să ia amploare pentru ca oamenii să nu-și mai permită să-și încăzească locuința. Într-unele state membre, uh, uh, încălzesc cu lemn, de exemplu. Pentru că aici s-a ajuns și noi nu ne dorim asta. Mulțumesc. Mulțumim. Executive Vice President. Domnule vicepreședinte executiv, vă dau acum cuvântul să răspundeți sau să reacționați la intervenția coordonatorilor. Vă propun uh, șapte minute ca să avem apoi mai mult timp pentru alți colegi. Înțeleg, dar atunci sper că și colegii înțeleg că nu pot să intru în amănunte în legătură cu toate întrebările. În fine, o să încep imediat. Tehnologia verde trebuie să fie accesibilă ca preț. Cu cât putem să o aplicăm mai rapid, cu atât va deveni accesibilă ca preț. Iată de ce va face parte din politica industrială, documentul pe care îl voi prezenta ca și cel planul de acțiune privind economia circulară. Doamna Carvalho, nu sunteți singura care puneți această întrebare și pot să mă refer la ea. Nu trebuie să inventăm tehnologiile de care avem nevoie. Majoritatea există deja, dar le lipsește scara, dimensiunea și sprijinul pentru a fi de utilizare imediată pentru a schimba economiile. Lucrul interesant este că tehnologiile există, ar spune că există și banii. Ce ne trebuie este să ne organizăm astfel încât, mai ales ca europeni, să creăm campioni europeni în unele domenii pentru a avea scara necesară pentru a crea aceste tehnologii și apoi să le facem disponibile pentru această transformare în economie. Asta trebuie să se întâmple. Și un alt lucru menționat de mai mulți intervenienți, o tehnologie care e cea mai promițătoare și are atât de multe aplicații în diverse domenii, în care Europa continuă să fie lider și unde trebuie să investim foarte mult, e hidrogenul. Economia hidrogenului, după părerea mea, e una dintre cele mai mari oportunități pe care le are Europa. Se ocupă de, de multe alte aspecte. Dacă vorbești cu oameni în industria siderurgică, de exemplu, ei știu care sunt dificultățile știu că trebuie să schimbe lucrurile fundamental pentru a avea o industrie durabilă care să rămână în Europa. Majoritatea, dacă nu toți, știu că hidrogenul va fi esențial. Deci, trebuie să facem acest lucru și se va întâmpla. Întrebarea care se pune nu este dacă se va întâmpla, ci dacă noi suntem suficient de puternici să facem să se întâmple suficient de rapid, pentru ca industria siderurgică să nu moară pe jumătate sau cu totul înainte să se întâmple. Iată provocarea pentru tehnologie accesibilă ca preț extinderea ca dimensiune și viteza care să vină în întâmpinarea nevoilor industriei. Cred că industria siderurgică e un exemplu foarte bun, dar o să revin și la industria producătoare de automobile ulterior și pentru asta Orizont Europa e extrem de important. Și sper că toți cei implicați în această discuție <clears throat> în legătură cu CFM, indiferent de responsabilități, sunt conștienți de acest lucru și că avem nevoie disperată ca Orizont să facă parte din asta poate combina, poate stimula, dar poate și descătușa multe investiții private. Se pun multe întrebări unde putem investi, pentru că deocamdată uh, cu actuala situație a dobânzilor, <clears throat> lumea interesată să investească pentru că nu le place să-i ține la bancă. Dar ideea este și ce siguranță o să descătușeze aceste investiții și cred că putem realiza multe dacă facem suficient de rapid. Desigur, că vom face evaluări de impact pentru planuri și am învățat multe despre valori de impact în ultimii cinci ani. Vreau să aplic acele cunoștințe sectoarelor despre care vorbim acum și apoi să mă asigur că toți cei implicați în acest domeniu, cu cunoștințe sau cu interese în aceste domenii, fac parte din evaluarea de impact pe care o facem și sunt convins că putem evita greșelile. Exemplul care îmi vine în minte e cu materiale plastice de unică folosință, legislația respectivă. A fost nevoie de 8 luni la colegiuitori. Da, a fost acest simț al urgenței, nu doar cu colegiuitorii, ci în întreaga societate. Și a fost ceva bine pregătită, mulțumită și valori de impact. Nu vă spun niciun secret, probabil, că noi la comisie am fost trimiși de trei ori să luăm de la zero, sau cel puțin de două ori înainte de a putea propune ceva din cauza valorii de impact. <clears throat> desigur că întotdeauna se pune o întrebare. E oportunitate, dar și o povară suplimentară. Dar un lucru pe care îl văd rar dat ca răspuns, care e costul lipsei de acțiune. Tot timpul spunem cât ne costă dacă facem ceva. Și Europa va avea nevoie de cel puțin 260 de miliarde de euro investiții în fiecare an pentru a face să se întâmple pactul ecologic. Dar costul inacțiunii pe termen îndelungat Cred că ar trebui să le analizăm poate mai mult sau mai bine. <clears throat> Te zăpăcește dacă de fapt vezi ce se întâmplă dacă nu faci nimic în regiunile în care se <clears throat> uh, extrage cărbunele din mine, cei care mor prematur, peste 400.000 de europeni în fiecare. Să ne uităm la efectele acestor lucruri. Dacă vorbim despre costul acțiunilor, costuri mari, ar trebui să comparăm cu costul inacțiunilor, care și ele ar fi foarte mari. Și rezultatul inacțiunii se înrătățește tot mai mult. Rezultatul acțiunilor e tot mai bun. Apa mai curată, aer mai curat, oraș în care se trăiește mai bine, economii durabile, locuri de muncă de mai bună calitate. Și vă spun asta ca nepot al unor mineri. Întrebați orice miner, vreți ca și fiul vostru să fie miner? Întrebați. Doar dacă nu e nicio alternativă, atunci da. Dar dacă e vreo alternativă, majoritatea minerilor ar vrea copiilor să facă altceva și noi ar trebui să le oferim acea posibilitate, pentru că nu o să se întâmple de la sine. E ceva în care autoritățile publice trebuie să acționeze, unde Europa trebuie să demonstreze solidaritate cu acele 30 de regiuni ale cărbunelui în Europa care trebuie să se transforme, dar ne oferă și mari oportunități, cred, și în noua energie. Și nu putem separa energia de domeniul digital, pentru că dacă vrem să avem rețele care funcționează, energie mai bine distribuită, mai puține pierde de energie, avem nevoie de universul digital <clears throat> și dacă avem nevoie de lumea digitală, avem nevoie și de mai multă electricitate și energie care să fie durabilă. Deci cred că de fapt sunt mai multe oportunități decât povere. Desigur că trebuie să ținem cont de situația diferită în diverse state membre, pentru că provocările nu sunt aceleași pretutini. Am vorbit de regiunile miniere ale cărbunelui. Dacă țara dumneavoastră depinde 80% de cărbune, provocarea dumneavoastră e mai mare decât dacă țara are peste 50% energie regenerabilă. Asta e inevitabil. Și știm cu toții că dacă nu facem cu toții asta, atunci efectul individual, dacă statele membre întreprind acțiuni, va fi mult mai mic și aproape nesemnificativ. Deci cu toții suntem în aceeași oală și deci trebuie să manifestăm solidaritate. Solidaritatea nu e un act de caritate. E și în interesul propriu și solidaritatea exprimată prin fondul de tranziție echitabilă, care din fericire acum în ultima propunere a președintului Consiliului European e de 7,5 miliarde de bani suplimentari, o să ne ajute să facem asta. Tehnologiile de stocare, din nou hidrogenul, ultima generație de fotovoltaic poate crea hidrogen direct. Dacă apoi putem avea hidrogenul capacitate de stocare pentru energia eoliană sau solară, se poate distribui cu adaptare relativ ușoară a infrastructurii pentru gaz. Deci sunt tot felul de avantaje în acest sens de a face investiții în acest domeniu. Desigur, centrul de date și celelalte utilizează volume uriașe de energie. E cu tremurător dacă ne uităm la locuri Apple, Google, care spun deja suntem neutri din perspectiva climatică. Păi stați puțin să ne uităm la aceste centre de date, ce faceți acolo. Mai întâi, cu toate aceste centre de date, se creează volume uriașe de căldură și apoi trebuie să folosești foarte multă energie să răcești toată încălzirea respectivă. Așteptați până mâine când luăm o decizie în legătură cu domeniul digital, dar este una dintre chestiunile de care va trebui să ne ocupăm și trebuie să avem o discuție foarte deschisă cu acea industrie în legătură cu acest punct. carbonizare, economie, avem nevoie de toate tehnologiile. Eu nu am nicio preferință, Să ne partinitor în ce privește energia, cât timp funcționează. Cred că CCS nu e o soluție perfectă, doar să avem și CCS în acest mix N-am nicio obiecție împotriva energiei nucleare, dar dacă facem calculele până la urmă o să fie prea costisitoare, dar n-am obiecții ideologice. Știu că lucrurile diferă de la un stat membru la altul, dar cred că nu e o investiție neapărat inteligentă, dar depinde de statele membre să decidă. Și știu că atunci când colegul meu Breton spune că avem nevoie de 25 de ani, se gândește ca cineva care vine dintr-o mare corporație și care știe că ciclurile de investiții au nevoie de o generație și dacă chiar vrei să restructurezi o industrie, vei avea nevoie de o întreagă generație pentru ca restructurarea să fie completă. Iată de ce avem orizontul pentru 2050. E o generație și ceva care să ne dă ocazia să restructurăm, de fapt, sperăm cu două cicluri de investiții în industrie de care avem nevoie, după cum spunea și domnul Brăton. Da, am Înțeles că vreți să vorbești și mai rapid, spune vorbitorul. Dacă avem nevoie să ne regândim sau să ne răzgândim la finanțarea Green Deal din cauza discuțiilor CFM, nu, nu trebuie să facem. Dar trebuie să insistăm în următoarele câteva zile și probabil săptămâni că nu putem să ne permitem doar să cheltuim banii pe care are Europa la dispoziție, ca să vă spun așa, pentru vechi politici Trebuie să ne asigurăm că e spațiu suficient să investim și în noile tehnologii, <clears throat> în lucruri despre care am discutat puțin mai devreme. Nu e nevoie ca Comisia să se rezgândească la Green Deal. La un moment dat va trebui, dar la un punct în evaluarea și la consultarea care se derulează să vedem dacă pactul continuă să corespundă scopului în toate domeniile, dar e o evaluare în derulare, dar e clar că vom avea nevoie de investiții extrem de mari, publice și private, în rețele, noi tehnologii, etc., ca lucrurile să se întâmple. Uh, uh, uh, mi s-a spus, mi s-a cerut să spun ceva despre provocarea demografică. Cinstit mă îngrijorez în legătură cu dezechilibrele din multe state membre între orașe supraaglomerate și zone rurale subpopulate, zone de coastă suprapopulate și zone din interiorul țării fără populație. Nu e bine pentru uh, societate. Cred că inteligența artificială, tehnologii moderne dau posibilitatea să fim productivi și în domenii care sunt mai îndepărtate decât în trecut și asta o să reducă presiunea asupra marilor orașe dacă putem face asta. Și spuneam câtorva primari cu care m-am întâlnit în ultimele săptămâni și astăzi cu primarul din Londra că da, orașele sunt importante și vor avea un viitor și mai important, dar trebuie să existe o legătură între orașe și zonele rurale ca să avem succes și un răspuns la provocarea demografică. Um, um, I think the, the issue of the... În ceea ce privește reducerea cu 50-55%, trebuie să avem în vedere din perspectiva unui studiu solid de impact și nu am să trec cu vederea un studiu de impact doar pentru că nu avem timp. Știu că asta mă pune într-o situație dificilă, dar există posibile soluții. Vorbeați despre decizii ale Parlamentului, rezoluții, prin care uh, se prevede minus 55. Dar cred că partea sprijinului pentru această abordare a venit din partea membrilor Parlamentului care au spus, dar vrem o analiză a comisiei dacă acesta este, pentru a ne spune dacă e corect și e fezabil. Mă tem că dacă nu ne facem treaba corect, partea sprijinului din Parlament se va reduce, pentru că se va spune, nu aveți în considerare realitatea. Și știu că asta impune o presiune de timp, dar nu văd care e alternativa. Studiul acesta trebuie efectuat și decizia va fi luată cât mai repede. în ceea ce privește neutralitatea climatică până în 2050. Când oamenii spun că acesta are același efect ca vechea criză, și că va duce la o accelerare a revoluției industriale, astfel încât să fim mai productivi pe viitor, fără acest uh, impact asupra terei. Și ajungem la nivelul de cu mai multe locuri de muncă mai rapid. Bun, dacă asta este efectul în comparație cu criza petrolului, bun. Dar aici vorbim despre o creștere scăzută și așa mai departe în cazul crizei petrolului și nu sunt de acord că e nevoie să se întâmple asta. Mă opresc aici și poate mai târziu o să am ocazia să mai refer în alte lucruri și vă rog să nu-i numiți pe cetățenii consumatori. Cetățenii sunt mai mult de atât și o să înțelegem dacă îi vedem ca cetățeni, nu ca consumatori. Și și ei, dacă se văd cetățeni și nu consumatori, vor fi într-o poziție mai bună. Mulțumim, într-adevăr multe întrebări vi s-au adresat și ați răspuns la toate. Acum, 10 scurte intervenții, scurte întrebări. O să fiu foarte stricut timpul și un minut și încep cu domnul Berensen. Mulțumesc, mulțumesc domnule comisar pentru prezență. Dacă vrem într-adevăr să avem o tranziție de succes, atunci trebuie să participe toată lumea și singura modalitate de a oferi o sursă de inspirație este să arătăm că este o tranziție eficace, fezabilă și accesibilă. Una dintre marile provocări este decarbonizarea industriilor energofage, adesea care sunt uh, grupate în clustere regionale. Uh, deci uh, sunt niște clustere care vor să facă decarbonizarea, dar pentru asta au nevoie de infrastructura și de tehnologia corectă, în așa fel încât să țină regiunea, să țină locurile de muncă în regiune. Am două întrebări. În primul rând, puteți în analizele dumneavoastră să aveți în vedere o abordare a infrastructurii tot așa în clustere și apoi în ceea ce privește CCS. Este esențial pentru această industrie. Cum putem să stimulăm asta? Sunteți pentru în continuare și dacă da, în ce măsură oferiți stimulente? Heisel. Mulțumesc, domnul Heisel. Uh, thank you very much, uh, Chair. So, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Da, Pactul ecologic trebuie să ne ducă nu doar la neutralitatea de carbonului, ci și la o creștere durabilă, locuri de calitate, prosperitate și trebuie să ne ajute la scăderea dezechilibrelor regionale, sper eu, și disparităților între statele membre și dezechilibrele sociale. Există un fond pentru tranziție, fond echitabil, e o idee foarte bună pentru a ne asigura că transformarea va fi una echitabilă, de succes și uh, echitabilă. Întrebarea se referă la acest aspect și v-aș întreba ce măsuri concrete aveți în vedere pentru a crea locuri de muncă adevărate, nu doar reorientare sau formare, ci locuri de muncă adevărate, sprijin pentru IMM-uri și companii nou înființate, ceva care să stimuleze crearea de locuri de muncă în regiunile cele mai afectate, pentru că acolo e nevoie. Și apoi finanțarea. În, din câte știu, există acum o discuție între statele membre, între plătitori neți și prietenii coeziunii. De regulă ar trebui să vină din banii proaspeți și din politica de coeziune, care va fi cheia de alocare, pentru că aproape jumătate din bani ar trebui să meargă în Germania și în Polonia, în două țări. Ce părere aveți? Pentru a vă asigura că această transformare și acest fond va fi folosit echitabil. Doamna Bier. Domnule vicepreședinte, propunerea pentru pactul ecologic uh, pentru a face decarbonizarea până în 2050. Uh, asta înseamnă că Europa să devină lider în uh, tehnologie și inovare, în branșele acestea de creștere, dar acum combinăm prețurile crescute la energie cu niște valori stabile de emisie. Deci cum să progresăm? să investiți în cercetare și în dezvoltare, să asigurați un mix energetic al viitorului, să fie deschidere față de tehnologie în ceea ce privește combustibili biosintetici, pentru că acum vedem că sunt probleme în ceea ce privește în ceea ce privește uh, aceste evoluții. Se aude acum? Mulțumesc. De exemplu, dumneavoastră susțineți propunerea de a avea certificate de emisii în toate sectoarele, în așa fel încât pe viitor să existe o uh, abolire a impozitelor pe energie, în așa fel încât energiile regenerabile să nu fie afectate. Eu cred că principiul trebuie să fie tehnologie în fața prețului, iar noi trebuie să facem tot posibilul în așa fel încât noi tehnologii să fie dezvoltate mai repede decât creșterea prețului, pentru că riscăm ca oamenii să nu-și mai poată permite factura energetică și nu vom putea ține ține cont de strategia cloud pentru că se va face emigrare acolo unde prețurile energetice sunt mai mici, chiar și cu standarde de mediu mai uh, reduse și asta înseamnă că n-a câștigat nimeni nimic în domeniul climei. Doamna Roja Tun are cuvântul acum. Mulțumesc și eu sunt convinsă că acest pact ecologic va transforma industria noastră, obiceiurile, modul de viață, totul va fi schimbat. La discutarea acestor chestiuni, nu putem scăpa din vedere totuși detaliile, cum ați spus și dumneavoastră, de a vă lua apare când intrăm în detalii. Și trebuie să vorbim concret despre lucruri. De aceea am și două întrebări concrete. Ați menționat deșeurile când ați vorbit despre plasticul de unică utilizare, dar n-ați menționat deșeurile electronice și producem un volum imens, 60 de kilograme per capita pe an în Europa, din câte știu eu incredibil, am votat tot mai cu o mare majoritate rezoluția privind încărcătorul unic, adică un încărcător pentru toate dispozitivele electronice portabile. Aveți ceva planuri în acest sens? Și putem vorbi și despre deșeuri alimentare, dacă tot am atins deșeurile. Dar adesea se vorbește despre turbă sau Turuf, o, o, o mare mină undeva între Polonia și Germania și planuri de extindere ale acestei mine. Mulțumesc, domnul Gaer. <clears throat> Îmi cer scuze, nu-mi înțelesesem numele. Domnule vicepreședinte, dragă Franz, Comisia este acum uh, într-o situație foarte strâmtorată. Ideea este să dea planuri, inițiative, propuneri legislative și uh, apoi uh, ce mă mișcă pe mine este votul, pentru că strategia industrială este prevăzută pentru 10 martie, a fost de fapt amânată pentru 10 martie și mă interesează foarte tare uh, ce se întâmplă cu strategia industrială și cu uh, pactul acesta ecologic? Există concordanță între ele? Pentru că până la urmă contează foarte tare ce se întâmplă cu domeniile industriale energofage, ce se întâmplă cu neutralitatea acestora în ceea ce privește emisiile. Uh, și gazele cu efect de seră. V-ați referit la hidrogen deja un pic, dar uh, există o strategie de import? Adică vă gândiți, se gândește Comisia să ghideze lucrurile în așa fel încât la momentul oportun să existe suficient hidrogen la dispoziție? Există o foaie de parcurs, de exemplu, pentru utilizarea energiilor curate? Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, doamna Izabela Tovareli. Si. Buongiorno, comisar! Bună ziua, domnule comisar. Eu o să-mi axez intervenția pe plastic. Un material uh, Italia este al doilea producător european pentru acest material și în ultimul timp suntem victimele unei campanii de denigrare din partea instituțiilor europene. Plasticul este unul dintre cele mai avangardiste pro, pro, produse. Eh, garantează locuri de muncă, peste 160 de mii de angajați în Italia. Există uneori poziții extreme ale Comisiei în ceea ce privește condamnarea plasticului și plata va fi făcută de către aceste companii și de acești lucrători eh, taxe inutile, taxa pe plastic, de exemplu, care nu contribuie cu nimic la îmbunătățirea ecologiei în economia circulară, ci face rău unei filiere uh, importantă, care este mult mai durabilă decât filierele din alte state terțe care nu, nu respectă nicio protecție a mediului. Deci, întrebarea mea retorică, așa cum e ea, e de actualitate. De ce să lovim în companiile noastre și să fim invatați apoi de produse care vin din afară și sunt mult mai poluante? Aș vrea să invit Comisia să abandoneze orice abordare ideologică în pactul ecologic, pentru că există un cost foarte mare și lucrătorii noștri europeni nu doresc și nu pot să-l suporte. Mulțumesc, doamna Iuta Pauls. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență și pentru angajamentul față de economia circulară și mobilitatea verde. Ministrul german al economiei, domnul Altmaier, a scris o scrisoare tulburătoare în care spune că, din motive de fiabilitate a planificării, standardele de CO2 pentru mașini ar trebui revizuite până în 2030, pentru că uh, orice s-a putut face ca să se îmbunătățească lucrurile s-a făcut deja implementarea vehiculelor electrice cu emisii mai scăzute, chiar dacă ne gândim la emisiile din uh, amonte, în fază de fabricație. Aș vrea să-i răspundem uh, domnului Altmaier. În al doilea rând, ați spus că vreți să faceți un calcul cu privire la costul lipsei de acțiune. S-a făcut în Germania acest calcul și există costuri atribuite de 180 de euro per tonă pentru CO2, daunele cauzate în 2100. și s-a făcut o echivalare cu prețurile din 2060 și s-a, 2016 și s-a ajuns la 180 de euro pe tonă volumul de emisii este foarte mare, deci dacă calculăm avem 780 de miliarde costuri. Și dacă avem în vedere valoarea inițială, ajungem la 2,7 triliarde de euro daune. Domnul Marcus Piper. Uh. Mulțumesc fără doar și poate în ceea ce privește protecția climei, eficiența energetică, transformarea energetică, trebuie să progresăm mult mai mult. Dar, domnule Timmermans, mă interesează uh, Uh, calitatea promisiunilor dumneavoastră? Este ca și cu strategia de la Lisabona, adică competitivitate și ce se întâmplă mai târziu? Cum puteți să asigurați neutralitatea climei până în 2050? Există un studiu de impact solid care să arate că putem face asta? Ce se întâmplă cu agricultura, vacile, animalele? Ele rămân, nu putem să le implantăm stomac electric acestor animale. Uh, apoi se vor folosi substanțe. La fel uh, e valabil pentru toate aceste uh, schimbări. Uh, Tesla construiește acum la Berlin, uh, sunt care sunt împotrivă. Avem nevoie de aprobări uh, pentru toate proiectele de infrastructură și durează foarte mult. Aveți un studiu de impact, sunt atâtea uh, reacții contradictorii din partea ONG-urilor, din partea cetățenilor. Cum puteți spune că până în 2050 putem fi neutri ca și clima? E o încurcătură, o promisiune fermă sau doar un anunț? Thank you so much. Uh, Încă două întrebări. Domnul Tobisovski. ICR. De la ICR, vă rog. Da, mulțumesc. Domnule președinte, domnule comisar, vă mulțumesc în primul rând foarte mult pentru prezență. Am spus de mai multe ori că pactul ecologic ne va schimba realitatea. Adevărat, dar am spus și că diavolul apare când intrăm în detalii. Și atunci am următoarea întrebare. În ceea ce privește turbinele oliene și componentele acestora, folosim fibră de sticlă și uh, materiale sintetice, plastic, materiale compozite. Aceste componente erau dezmembrate anterior uh, într-un mod care nu asigura neapărat protecția adecvată a mediului. După 2021 va trebui ca acestea să fie dezmembrate. Vorbim aici de mii de tone de componente ce trebuie dezmembrate. Înainte când uh, se închideau uh, centralele eoliene, vechile componente erau vândute în China, în Rusia, în Africa. Astăzi nu mai vor să ne accepte vechile noastre deșeuri. Și atunci întrebarea este următoarea. Suntem gata să facem față cu succes aceste realități. Nu vrem o problemă de moștenire aici. Trebuie să învățăm cum să reciclăm și să eliminăm genul acesta de deșeuri generate de centralele eoliene. Și câteva cuvinte despre hidrogen. Vreți să promovați și să diseminați această tehnologie. Și ați spus că întrebarea nu este dacă, ci când. Cum uh, promovați ceva ce încă nu există? Mulțumesc acum domnul Pecari. Please, in Finnish. No. Arvoisa puheenjohtaja, uudet ilmastotavoitteet merkitsevät sitä, että ETSn Mulțumesc, domnule președinte. ...voitteet tiukentuvat. În ceea ce privește ETS-ul și valorile de referință foarte stricte pentru emisii, pentru domeniul aferent acestui sisteme TES. E clar, industria trebuie reînnoită în așa fel încât să rămână competitivă și totodată să nu emită mai mult. Puteți să ne promiteți că instrumentele de finanțare pentru pactul ecologic vor fi uh, la dispoziție în toată Europa? în așa fel încât industria să poată fi renoită, iar uh, procesele industriale să fie schimbate, transformate, ca să nu mai emită gaze cu efect de seră și totodată să ne asigurăm că industria europeană rămâne competitivă și că nu va fi uh, cu probleme din cauza captării carbonului. Mulțumesc. Now? Why, thank you, President. Um, um... Domnule comisar, vă dau cuvântul pentru răspunsuri. Mulțumesc. Încep prin a spune că fundamentul pactului ecologic este acela de a traduce angajamentele noastre în așa fel încât să limităm uh, creșterea temperaturii la nivel global la 1,5 grade Celsius. Pentru că dacă nu, nu mai suntem uh, cei care dictează propriul destin. Vom fi ajuns într-un moment, uh, al, într-un moment definitiv din care nu mai e cale de întoarcere. S-au stipulat niște condiții în acordul de la Paris cu o foaie de parcurs care ar putea, într-adevăr, să ne ducă la neutralitate până în 2050. Nu este ceva ferm, este doar o foaie de parcurs. Deciziile pe care le luăm noi vor fi cele care prestabilesc dacă reușim până în 2050 sau nu. Nu e o garanție. Depinde de ce opțiuni alegem. Dar ce propunem noi în foaia de parcurs, într-adevăr, ar putea să ne ducă uh, la obiectivul de a fi primul continent neutru mm, ca și climă până în 2050. Sentimentul urgenței din societatea noastră ia amploare. Mai cred și că planeta Pământ uh, ne va atrage și atenția an de an. Vedem asta deja zi de zi. Și cred că există într-adevăr o oportunitate, pentru că putem combina totul cu această industrie cu această revoluție industrială, în așa fel încât să avem o economie nouă, locuri de muncă noi. Cred în asta, dar va fi foarte, foarte greu, foarte complicat. Dar până la urmă e ceva distractiv în a face mereu doar ce este ușor. Nu. Haideți să lăsăm copiilor și nepoților noștri un continent și o planetă care merită și care are o șansă. Avem șansa de a conduce în lume în baza tehnologiilor noastre, în baza inovării, uh, a capacităților noastre de a ne schimba cu adevărat. Nu puterea militară ne va face lideri globali, nici uh, numărul europenilor. Nu, ci atractivitatea succesului și societății noastre. De aici vine povestea noastră de succes și cred că pactul ecologic poate furniza rezultate concrete. Și da, trebuie să avem abordări în clastere. Asta am învățat eu în ultimele luni. Adică Trebuie să vorbim în termen general despre ce vrem să obținem, după care să vedem ce se întâmplă industrie cu industrie. Ce înseamnă asta pentru fiecare ramură industrială? E important pentru industria chimică, industria auto, pentru industria oțelului, pentru industria metalelor neferoase, pentru industria bunurilor de consum, pentru agricultură și așa mai departe. Au, aceste elemente au puncte în comun, dar sunt și provocări specifice care impun o abordare specifică. Una din industriile despre care n-am vorbit și pe care vreau să o menționez este uh, una în care rezultă, din care rezultă cele mai multe posibilități de angajare. 80% din clădirile pe care le vom avea în 2050 există deja, dar ele vor trebui adaptate, izolate, făcute neutre din punctul de vedere al climei. Este, iată, cea mai mare oportunitate de locuri de muncă. Și capitalul există dacă vorbești cu bănci, cu BEI. Este o investiție fără risc. Se poate face. Sunt locuri de muncă pe care nu le poți răpi din Europa. Aici trebuie să aibă loc schimbarea. Mai ales dacă vrei să și reciclezi uh, turbinele eoliene vechi sau alte lucruri de acest gen. Putem să facem asta aici. Și eu cred, de asemenea, sau, mă rog, o, o, un comentariu despre captarea și tocarea carbonului, CCS. E nevoie de evoluție aici. Din punct de vedere tehnic, lucrurile sunt fezabile, dar depinde unde te afli. Dacă ești pe coastă, e ușor. Dacă ești uh, înconjurat doar de mm, uh, frontiere terestre, e mai greu. Repet, însă nu este o formulă magică și nu așa vom rezolva toate problemele. Însă, în orice caz, într-o perioadă de tranziție, poate fi de bun augur și de valoare imensă. Trebuie, desigur, să vedem care sunt măsurile concrete și în ceea ce privește fondul de tranziție justă, pentru că sunt perfect convins că ce ne va pune bețe în roate va fi faptul că oamenii vor ajunge să creadă că nu e bine pentru ei. Dacă cetățenii, deci, nu sunt incluși, dacă ei sunt dispuși însă să facă sacrificii, înseamnă că vor profita și ei și copiii la final, dar dacă doar întrezăresc sacrificiul, ne vor împiedica, așa că fondul pentru tranziție justă ar trebui să țină cont de asta. Cu privire la energie, bineînțeles că trebuie să analizăm uh, totul exhaustiv, avem nevoie de rețele energetice cu capacitate imensă, hidrogenul va fi un element foarte important în plan energetic. Dar să vedem ce se întâmplă și cu impozitarea energetică, fiindcă sistemele de impozitare de acum se bazează exclusiv pe combustibil fosil. Noi trebuie să le ecologizăm. Statele membre sunt uh, refractare, dar e inevitabilă discuția. Trebuie să ne aplecăm asupra ei și trebuie să putem arăta ce putem face, pentru că în multe state membre energia este în continuare subvenționată energie din combustibil fosil. Nu putem merge la cetățeni să le spunem gata cu subvențiile, treceți la o formă nouă de energie și suportați o factură de trei ori mai scumpă. Pur și simplu nu e opțional, nu e opțiunea asta, mă scuzați. În ceea ce privește reciclarea, ea va fi foarte importantă și am văzut deja decizia cu privire la uh, încărcătorul unic. Contează însă și cablurile, nu doar încărcătoarele și durabilitatea acestora. Și în ceea ce privește minele de cărbune din Polonia, chiar săptămâna aceasta voi discuta cu guvernul polonez despre ce se întâmplă. Vreau să fiu mult mai bine informat și să fiu la zi. Acum, despre plastic. Ce am făcut noi, ce a făcut acest Parlament, a fost să hotărască să înlăture 10 tipuri de plastic, uh, obiecte din plastic uh, de unică folosință, pentru care există alternative fără tevatură pentru consumatori. Dar când înlături acele obiecte, practic înlături 70% din plasticul care ajunge în apele și în oceanele noastre. Plasticul, știu, e un produs minunat, absolut minunat, avem nevoie de el. Și la nivelul durabilității lucrurile sunt mai ușoare, mai durabile, mai rezistente. Un produs absolut fascinant, dar și foarte periculos. Plasticul de unică folosință este periculos, microplasticul este dăunător sănătății. Trebuie deci să facem ceva împotriva acestuia. Dacă aș fi din Italia, n-aș fi așa de absolut în uh, ceea ce uh, spun despre plastic. Uitați-vă un pic la plajele din Italia. Uitați-vă un pic la industria turismului. Va avea de suferit dacă nu eliminați plasticul din uh, mediul natural. Și insist, Căci eu n-am nimic împotriva plasticului dacă este durabil, cred că avem nevoie de el, dar nu de obiectele de plastic de unică folosință. Trebuie să mă refer și la industria auto, căci în intervenția anterioară nu uh, m-am referit la asta. Comisia va face o evaluare, un studiu de impact și apoi, în anii ce vor urma, vom vedea dacă va fi necesară legislație adițională, dar spun din capul locului astfel. Industria auto se află în fața unei provocări masive. Pentru prima dată, anul acesta, eu sunt convins că au primit, au recepționat mesajul și că vor să facă această schimbare. Să recunoaștem însă și un alt aspect. În multe state membre, această schimbare vine cu riscuri uriașe pentru ocupare. Este o transformare totală a unei industrii fundamentale pentru industria și pentru economia europeană. Însă transformarea trebuie să se întâmple cu cât mai repede, cu atât mai bine, dar totodată spun că trebuie să ne asigurăm că însoțim totul cu anumite măsuri, să oferim oportunități celor care sunt acum angajați în industria auto, să poată să-și păstreze uh, domeniul, poate cu alte locuri de muncă, alte competențe sau să se mute în altă industrie în care va fi nevoie de oameni cât mai curând. Așa că mesajul pe care vreau să-l transmit este că industria auto la nivel european înțelege acum că trebuie să se dezică de motorul cu uh, combustie internă, uh, e nevoie de investiție masivă și trebuie să coopereze cu noi pentru ca lucrurile să se petreacă astfel. Dar și noi să înțelegem că este o transformare atât de profundă încât trebuie să ne asigurăm că locurile de muncă nu se pierd inutil și că trebuie să oferim locuri noi de muncă celor care vor avea nevoie. Mulțumesc! Mulțumesc! Asta e doar despre mașini, pentru că dacă trecem la avioane și camioane, discuția deja se complică. Însă Haideți că mai avem încă 10 intervenții și veți avea posibilitatea să ne mai vorbiți și să, faceți, să trageți și niște concluzii finale. Avem timp. Domnul Cohut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule vicepreședinte, suntem cu toții de acord că regiunile dependente de cărbune se confruntă cu provocări masive și au nevoie de măsuri de susținere în așa fel încât uh, să facă față provocărilor. Am o întrebare în acest context. Ieri, Consiliul European a spus că sunt prevăzute 2 miliarde de euro pentru Polonia în fondul de tranziție justă, dar această sumă poate fi înjumătățită dacă Polonia nu-și asumă angajamentul de a obține neutralitate climatică până în 2050. Ce părere are Comisia cu privire la acest scenariu? În al doilea rând, recent, la Comitetul Regiunilor s-a făcut o sugestie. Uh, Uh, din partea Uniunii Cetățenilor uh, Polonezi. Sunt niște fonduri în parte uh, disponibile pentru guvernele locale. Ce părere aveți despre această propunere? Mulțumesc. Domnul Cubilius. Domnule comisar, mulțumesc foarte mult pentru munca dumneavoastră. Încep cu o întrebare filozofică despre schimbarea climatică. Ce trebuie să atingem în 2050? Ne- economie neutră uh, ca și climă sau o atmosferă neutră? Schimbarea climatică este o provocare globală, iar eforturile noastre se axează pe reducerea emisiilor de CO2 în mare parte. Deci ne axăm pe economii neutre ca și climă, până la urmă. Dar un element la fel de important ar trebui să se referă și la absorpția CO2-ului din uh, atmosferă, emisii negative, ceva complet uh, diferit față de captarea și stocarea carbonului. Deocamdată acest, această chestiune de emisii negative este adesea trecută cu vederea chiar și în comunicarea cu privire la pactul ecologic. Ne uităm însă la ultimele evoluții tehnologice și descoperiri în biotehnologie și vedem că într-adevăr sunt evoluții promițătoare în ceea ce privește editarea genomului, o tehnologie de ultimă generație pentru a spori capacitatea uh, stocării și absorpției carbonului. Când, deci, își va pune Comisia problema noilor tehnologii cu emisii negative? Ceva foarte util. Mulțumesc. Domnul Gheorghe Andraș. Mulțumesc. Stimate domnule vicepreședinte, Succesul pactului ecologic este inimaginabil fără trei precondiții. Trebuie să ne asigurăm că tranziția va fi una echitabilă. Cetățenii europeni își doresc un acord, un pact ecologic, prin care o mare parte a poverii să nu cadă pe să cadă pe umerii celor care cauzează poluarea. În al doilea rând, pentru noi este inacceptabil ca propunerea europeană să vină în așa fel încât cetățenii să nu profite, să nu profite de niște soluții inclusive. În al treilea rând, avem nevoie de noi posibilități de finanțare cu noi bani. Cum dorește Comisia să asigure o tranziție justă fără a răpi mijloace de la alte domenii? Mulțumesc! Thank you, Chair. Thank you, Domnul González Casales. Mulțumesc, domnule președinte. Continui în spaniolă. a prezentat... A fost prezentat pactul ecologic. Am primit propunerea pentru fondul de tranziție echitabil și întrebarea mea este directă. Criteriile de alocare pot fi îmbunătățite, inclusiv uh, șomajul cauzat în regiuni cum sunt cele din care vin eu, Galicia, datorită eliminării carbonului? mulțumim pentru eforturile făcute pentru a duce mai departe infrastructurile de interconectare. Știu că lucrați la acestea, pentru că dacă vrem merge energii regenerabile care să, să funcționeze pentru tot continentul, toate regiunile de pe continentul european trebuie să fie conectate între ele pentru a putea să se aprovizioneze cu energie. Am vrea să știm dacă a cincea listă TN va ajunge la timp și așa cum trebuie ca să nu discutăm încă o dată chestiuni legate de electricitate și așa mai departe. Domnul Bucait. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Timmermans, tocmai ce ați menționat că cetățenii ar fi dornici să facă sacrificii în beneficiul viitoarelor generații, pentru copiilor. Și apoi, în mod uh, amuzant, uh, ați uh, făcut referire la Fondul pentru Tranziție Justă, un fel de cadouri din impozitări. Um, e cu caracter intervenționist, aș zice eu. Văd că râdeți și mie mi se pare amuzant, să știți. Dar am o altă întrebare care se referă la coronavirus și industria noastră. Noi știm că ne aflăm într-un proces de dezindustrializare în ultimii ani. Producția industrială în zona euro din noiembrie până în decembrie 2019 deja a scăzut cu 2,1% și la ora actuală vedem că Mm, sunt fabrici care nu mai funcționează pentru că materiile prime secundare lipsesc, pentru că um, practic uh, lipsesc anumite elemente aici în Europa. Și atunci, cum vă imaginați lucrurile pe viitor? Cum putem asigura această aprovizionare dacă materiile prime secundare vor trebui produse aici în Europa? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Marie Toussaint. Mulțumesc vorbesc și eu în limba maternă, cum a făcut și domnul Timmermans. Mă bucur să vă aud vorbind despre mama Terra, de rețele electrice, să înlocuiască energiile fosile de care trebuie să scăpăm. Mă bucur să vă aud vorbind despre hidrogen și din surse regenerabile. Doream tocmai să revin. Iată de ce vă mulțumesc pentru angajamentul dumneavoastră în legătură cu PCLIS, ați spus prin Twitter marțea trecută că pentru a avea o finanțare a Uniunii Europene, proiectele de pe lista respectivă, proiecte comune de interes comunitar, vor trebui să sprijine ambițiile noastre cu Green Deal. Vrea, domnule Timmermans, să-mi explicați ce vreți să spuneți concret cu asta. Pentru a fi de acord cu Green Deal, sunteți de acord că gazul nu mai poate fi dezvoltat, nu se mai poate iniția noi exploatații de gaz și apoi cum vreți să vă ocupați ca să evaluați proiectele care figurează în prezent pe această listă. Veți ține cont de avizul ACER, Agenția Europeană de Reglementare în Energie, ca și alte studii efectuate și publicate cu câteva zile înainte de adoptarea definitivă, aș spune, acestei liste, puteți lansa noi liste de impact de mediu sau economic cum vreți să vă ocupați, care sunt ambițiile din Green Deal, dacă îmi dați un răspuns cât mai precis. Mulțumesc. Doamna Contura. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Pactul ecologic va avea un impact major în anumite domenii care vor să fie neutre până în 2050, dar adesea egalitatea și oportunitățile din aceste regiuni uh, trebuie avute în vedere. Guvernele naționale trebuie să decarbonizeze industria. În țara mea, Grecia, am vorbit despre decarbonizare și am uh, avut în vedere un sector foarte important Megalopoli și Macedonia de Vest vor colapsa social. Sigur că trebuie să facem decarbonizare, dar aceasta a fost o decizie care a fost luată fără un plan guvernamental și, prin urmare, Trebuie să ne asigurăm mai întâi că există un studiu de fiabilitate, că există un studiu de fezabilitate și studiu de impact asupra societăților uh, locale. Așa că dumneavoastră, Comisia Europeană, ce veți face pentru a susține substanțial aceste regiuni? Pentru că cele 293 de milioane care ar trebui primite din Fondul pentru Tranziție Justă nu reprezintă o sumă adecvată pentru o o tranziție non-violentă și justă înspre această nouă eră. Următoarea vorbitoare, doamna Ceh. Mulțumesc, domnule comisar. Ca și antevorbitorii mei, doresc să mă refer și eu la lista PCI. Săptămâna trecută, noi am dat undă verde acestei liste. A fost o dezbatere intensă și putem deja să vedem că această listă este departe de obiectivele Comisiei, mai ales în ceea ce privește proiectele de dezvoltare a infrastructurii de gaz. M-au bucurat comentariile dumneavoastră cu privire la nefinanțarea unor uh, proiecte care nu sunt compatibile cu pactul ecologic, dar și doamna comisar Simpson lunea trecută a promis să uh, Uh, revizuiască orientările în așa fel încât uh, să se țină cont de pactul ecologic. Deci întrebarea mea este următoarea. Puteți elabora un pic uh, calendarul acesta cu revizuire la 10 ani? și puteți să ne oferiți câteva detalii despre ce va face Comisia ca să se asigure că toate proiectele finanțate vor fi perfect aliniate viziunii din pactul ecologic. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Sean Kelly. Mulțumesc, mulțumesc domnule Timmermans pentru prezentarea clară și inteligentă, voi fi succint. Comisia a spus foarte clar că vrea să se asigure că nu e lăsat nimeni la o parte. Ați spus-o și dumneavoastră, a spus și doamna președintă von der Leyen, pentru asta cele 100 de miliarde la fondul de tranziție justă. Ce tipuri de investiții vor fi declarate eligibile în cadrul acestui fond? Și ce se întâmplă cu criteriile subliniate? Uh, provocările sociale, pierderile de locuri de muncă, nivelul tranziției, ce pondere va căpăta fiecare criteriu. Se tot vorbește despre elementele geografice ale acestei tranziții. Uh, sunt foarte conștient uh, de faptul că în țara mea sunt uh, multe mine care vor trebui să fie închise și multe turbării. Săptămâna trecută, mai precis miercuri, Parlamentul a respins uh, obiecția la lista PCI cu o majoritate și puteți să comentați un pic importanța acestei liste PCI pentru atingerea obiectivelor pe viitor? Mulțumesc, domnul Robert Ross. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Timmermans, pactul ecologic uh, va fi susținut prin taxonomie. Dar să nu uităm că este foarte periculos dacă nu ne gândim și uh, la ce se întâmplă cu înlocuirea panelurilor solare peste 20 de ani, la fel și cu turbinele uh, eoliene care sunt acum în paragină. Și asta distruge habitatul omului și al animalului și asta vine pe spuza naturii și a biodiversității. Și apoi prețul energiei eoliene. Prețul la kilowatt uh, este prezentat izolat, însă costul izolațiilor de backup, dacă nu există această energie regenerabilă, trebuie să fie calculat și el, pentru că energia solară și eoliană sunt departe de a fi perfecte. Și energia nucleară are dezavantajele ei, dar nu atât de mult ca energia solară și eoliană. Și uh, dacă reușim să investim cum trebuie, atunci atingem obiectivele mai uh, rapid, cu atât mai repede, cu atât mai bine. Deci, ce părere are Comisia? Ține cont de rolul uh, energiei nucleare în acest mix? Mulțumesc! Mulțumesc, am terminat lista convenită. Am primit o solicitare de intervenție, încă una, dacă e doar una, 30 de secunde mai accept. Dacă nu, nu mai avem timp, pur și simplu. Doamna Weist, 30 de secunde. Atunci voi fi foarte rapidă. Spunem că nu lăsăm pe nimeni uh, în urmă, dar pentru asta trebuie să nici nu ținem, uh, nici să nu punem bețe în roate nimănui, căci avem tehnologia, piața, industria, companiile care sunt sugestiile dumneavoastră despre cum putem să dăm o mână de ajutor la nivelul uh, platformelor, de exemplu, la nivelul zonelor de reglementare, în așa fel încât să-i lăsăm pe cei care inovează să se miște și mai repede. Să le dăm uh, mână liberă în așa fel încât ei să se asigure că nu lăsăm pe nimeni în urmă. M-am încadrat în timp. Vice President Timmermans. Da, domnule vicepreședinte Timmermans. Mulțumesc. Fericită doamna Weiss, că s-a mișcat atât de rapid. Îmi pare rău, dar eu o să vă rețin mai mult. Răspunsuri concrete despre Polonia. Cred că am ambiția să mă asigur că Polonia se angajează față de țintele 2050 și ea. Cred că aproape că am reușit, sperăm că vom reuși. Cred că e important ca noi toți, ca fiecare stat membru să se angajeze și e posibil Sper că am arătat prin fondul de tranziție echitabilă și alte măsuri că e în întregime posibil. Desigur că vom lucra și direct cu guvernele în anii care vin. Am discutat mult cu primarii, cu structurile deja existente, <clears throat> Comitetul Regiunilor, C40 sau alte inițiative, Pactul Primarilor și apoi și cu guvernele centrale, pentru că condițiile locale pot diferi nu doar de la un stat la altul, ci și în interiorul acelui stat O să ne dea un instrument suplimentar și o să ajungem la angajamente suplimentare pentru cei care <clears throat> participă pe plan local. Cred că e interesant nu doar ca problema filozofică, ci și practică această discuție, dacă vrem să avem economie neutră din perspectiva climei sau societatea să fie neutră. Întotdeauna e vorba despre societate și una dintre forțele motrice cele mai importante reprezintă cetățenii care spun vrem o calitate mai bună a aerului. Nu mai acceptăm ca toată lumea să moară prematur din cauza aerului de calitate proastă și nu acceptăm argumentul economic că avem nevoie de locuri de muncă și de dezvoltare economiei, pentru că nu e adevărat. Cred că oamenii vor și orașe mai ecologice și zone rurale mai ecologice. Oamenii vor să încetăm ce a spus președintele Macron, un ecocid al zonelor rurale. Nu vor ca milioane de specii să moară, vor să facem ceva. Oamenii vor apă mai curată, E vorba despre mai mult decât decarbonizarea economiei. E vorba de a crea un spațiu ca oamenii să aibă viețe mai bune, mai de calitate, mai durabile. <clears throat> Reversul medaliei. Desigur, asta înseamnă nu spunem că nu vor mai fi deloc emisii de carbon, ci spunem că Terra, pentru că nu creăm probleme, va fi într-o situație mai echilibrată și, după cum spuneți pe bună dreptate, vom avea nevoie de locuri în care să există un excedent de absorpție de carbon sau de carbon și se pot aplica de adecvate acolo. Ne putem uita la evoluții cu algele în domeniul marin, foarte promițătoare. De ce am propus reîmpădurirea Europei cu peste 2 milioane de Um, copaci în următorii ani uh, pentru a spori biodiversitatea, zona de absorpție a carbonului. Ideea este să vedem cum reechilibrăm omenirea cu mediul natural în care trăim. Pentru că uneori vorbim de salvarea planetei. Nu e vorba de salvarea planetei. Planeta se descurcă singură. Dacă nu îi place de noi, scapă de noi. E vorba de salvarea omenirii, nu a planetei. <clears throat> Să creăm o planetă în care omenirea are locul durabil, 10 miliarde, într-o manieră mai echitabilă, ținând cont de ambițiile altor părți ale lumii de a ajunge la același nivel de dezvoltare ca și noi. Asta facem. Cred că facem ceva important și care trece mult dincolo de simple considerațiuni economice. Desigur, <clears throat> Eu nu vin să vă spun că va fi facil sau că nu vor avea dezamăgiri, că uneori nu o să ne împiedicăm pe parcurs. O să întâmple ca întotdeauna. Dar poziția de pornire ar trebui să fie că nu doar că e lucrul corect de făcut, pentru că este, ci și pentru că e fezabil, pentru că este. Și dacă acceptăm acest concept Chiar dacă uneori avem și dezamăgiri, în continuare ne vom recâștiga elanul după ce depășim uh, momentul de dezamăgire. Uneori mi se pare ironic că unele hmm, partide care acuză intervenția de stat, partide care în alte domenii, hmm, în libertăți civile sau altele, sunt primele care cer intervenția statului pentru a elimina din libertățile civile. Mi se pare foarte ironic. Desigur că asta va trebui să ducă și la găsirea de fonduri mult dincolo de cele publice, să investim în toate astea. Dar impresia mea din ultimele câteva luni este că multe părți ale lumii financiare și ale comunității de investiții caută disper- cu disperare investiții bune. Dacă sunt credibile, noi trebuie să le dăm mediul de reglementare să creăm previzibilitate și stabilitate pe termen lung. Asta putem face și atunci descătușăm mai multe investiții. Și răspund la întrebarea domnului Weiss. Oare de ce nu-i pot ajuta oamenii mai avansați? Primul lucru pe care putem face dacă vorbim cu cei care vor să facă mai mult în domeniu, adesea spun, dacă ne adresăm statelor, îmi trebuie o săptămână să primesc permisul care e valabil pentru SUA. Dacă vreau să dezvolt ceva în Europa, e nevoie de luni sau chiar ani de zile. Să ne uităm din nou la birocrație în domeniu, <clears throat> la posibilitățile de a stimula. Avem atâtea firme care încep startups, dar nu o să fie niciodată viabile economic la scară necesară. Să vedem ce putem face noi <clears throat> unde influența noastră e limitată, dar acea influență limitată să fie utilizată adecvat reducând uh, hmm, birocrația, e o cale în care să facem ceva mai bine. Unii probabil că așteptați un răspuns în legătură cu acea listă de proiecte de interes comun. Să repet ce am mai spus, e un angajament ferm. Vom fi foarte stricți când analizăm lucrurile <clears throat> și cred că Parlamentul a luat decizia corectă. Dar doream să spun foarte limpede că vom condiționa decizia respectivă pentru a ne asigura că nu investim bani în active care apoi se vor pierde pentru viitor. E un angajament personal. Unii vreți să știți precis unde, cum și când. Înțeleg, asta e <clears throat> treaba dumneavoastră, iar treaba mea e să vă spun că vă fac acest angajament, puteți să-l verificați și mă judecați după aceea dacă l-am ținut sau nu. <clears throat> Acesta e angajamentul de astăzi. Și sunt încrezător că putem uh, progresa mult și asta e tot ce vreau să vă spun în această etapă. În legătură cu problema Greciei, trebuie să revin, să iau legătura cu dumneavoastră. Știu că guvernul Elen are o atitudine foarte pozitivă, știu că sunt probleme concrete în unele zone, dar o să spun ceva mai general. Trebuie și noi să reorientăm fondurile existente în această direcție. Nu e vorba doar de 5,6 miliarde în plus, ci și un angajament în fondurile de coeziune, în fondurile structurale, în politica agricolă comună, să reorientăm mijloacele pe care le avem, să ne asigurăm că tot ce facem ne duce în direcția respectivă. Desigur, începem, cred, cu o sumă modestă, 25% din fonduri și apoi să încercăm să ajungem mai mult, fără să fie doar o cosmetizare. O ultimă observație pentru a evita neînțelegerile în legătură cu energia nucleară pentru că s-a pus și această întrebare. Nu am nicio obligație de niciun fel pentru sau împotriva energiei nucleare, dar știm că energia nucleară <clears throat> nu duce la emisii. Însă energia nucleară duce la alte probleme care țin de deșeuri nucleare și așa mai departe. Dar cu excepția aceasta, aș spune doar că respect statele membre care au o poziție de principiu favorabilă sau nu energiei nucleare. Nu Comisia se amestecă în această chestiune. Nu vă cer decât să faceți calculele necesare. Dacă e o investiție inteligentă sau nu, e singura întrebare pe care vă pun. Și concluzia mea, pentru mine, dacă mă uit la cifre, eu cred că e mai inteligent să investiți în energii regenerabile. Dar e la latitudinea statelor membre. Comisia nu are nicio obiecție de principiu împotriva energiei nucleare. Vă cerem doar să faceți calculele și calculele nu fac decât să ducă la cifre mai mari. Dacă vedem ce discuție în Franța, ce spune guvernul cu sectorul energiei tot în Franța, care <clears throat> crede de energia nucleară, acum își orientează o parte a eforturilor spre energie regenerabilă, o parte motivul pentru că văd că cifrele devin tot mai mari. E singura pledoarie, uitați-vă la cifre. Și desigur, sursele regenerabile vin cele cu probleme avem probleme cu rețeaua, <clears throat> trebuie să ne asigurăm că energia durabilă devine mai fiabilă decât în prezent. Dar acestea sunt probleme ale creșterii, ale tranziției și putem să le facem. Putem să facem asta cu ajutorul dumneavoastră. Vă mulțumesc. <clears throat> Vă mulțumim, domnule vicepreședinte Timmermans. Direcția e limpede. Urgențele Urgențele majore, ar spune unii colegi, sunt și ele limpezi. Suntem uniți în ideea că trebuie să facem ceva, suntem uniți, încă mai suntem divizați în legătură cu calea de urmat. Cum să facem? Dacă să aplicăm sau nu în continuare gazul, energia nucleară și înțeleg argumentele aduse în discuție, cum facem tranziția echitabilă să fie echitabilă și justă față de unele regiuni. Dar vă suntem recunoscători că ați venit azi de la comisie aici și suntem dornici să avem dialoguri ulterioare cu dumneavoastră, să discutăm împreună cum să ne atingem obiectivele strategice. Vă mulțumesc încă o dată. Uh, invit să părăsească sala pe toți care nu sunt de la ITRE și uh, asistenții lor pentru reuniunea în camera care începe în 3 minute.